Colleagues, I'm going to make a start. We have a... Dragi colegi, haideți să începem pentru că ordinea de zi e foarte încărcată. Din nou, mulțumesc celor care au fost punctuali și vom încerca întotdeauna să începem la timp. Asta din principiu. Haideți să începem cu adoptarea ordinii de zi. Dragi colegi, ministru federal al eh, internelor din Austria s-a oferit să facă o prezentare a politicii în eh, legătură cu relocarea. Asta se va întâmpla joi la orele 15. Apoi, rezoluția în legătură cu Mediterana a fost amânată până la eh, următoarea reuniune, deci pe 11 decembrie, din nou Punctul 18 pe ordinea de zi se va desfășura de la 10.30 la 11.30 și punctul 17 îl vom discuta mai apoi, deci de la 11.30 la 12.30. Dacă nimeni are nimic de obiectat, se adoptă ordinea de zi cu aceste modificări. Um, then point two on the... Păi punctul 2, comunicările președintelui. Domnule Voit, uh, o chestiune legată de procedură. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe 4 septembrie am solicitat o rezoluție a Parlamentului European pentru uh, protecția drepturilor omului în Grecia și am auzit recent că a existat o decizie a coordonatorilor de a nu include această solicitare pe ordinea de zi și aș vrea să vă întreb dacă este adevărat, pentru că conform paragrafului 133 am procedat corect și măcar în cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului ar trebui să discutăm despre acest lucru. Există opt parlamentari arestați în Grecia și trebuie să vedem în ce condiții au fost arestați. Nu aș vrea ca solicitarea mea să fie pur și simplu aruncată la coș. Vă rog frumos să mă informați ce decizie ați luat. Thank you for that point, Mr. Voigt. Mulțumim, domnule Voigt. Nu, a fost pe agenda pe ordinea de zi a coordonatorilor, dar am înțeles că grupurile n-au nicio reacție. Deci putem să o repropunem, să o rediscutăm și vă vom informa. Dar a fost pe ordinea de zi a coordonatorilor, însă grupurile nu au reacționat. Da, altcineva dorește să intervină? Nu, mă scuzați, nu vă pot vedea numele de aici. Please go ahead. Vă rog. Harald Filinski, Austria. Domnule președinte, nu vreau să accept acest lucru. Nu se poate. Adică se pune problema cum procedează Parlamentul European cu ordinea de zi, cum procedăm cu democrația și din punctul meu de vedere, aici este un uh, material parlamentar care trebuie discutat coordinatorul are datoria să uh, coordoneze această discuție și nu el trebuie să hotărască ce solicitări sunt luate în calcul și nu. Nu puteți să le îngropați pur și simplu. Trebuie respectate regulile acestei instituții și mai există și alte solicitări uh, formulate de mine și de alte uh, persoane care pur și simplu nu a fost discutat în ședința coordonatorilor. Este o situație pe care nu o pot accepta și uh, aștept o luare de poziție din partea dumneavoastră. Vă solicit să o faceți și să vă asigurați că pe viitor se va proceda conform regulamentului și că discuțiile se vor fi purtate în conformitate cu acest regulament și cu regulile democratice accept it. Bun, va trebui să acceptați pentru că a fost pe ordinea de zi a coordonatorilor și grupurile nu au reacționat și se va, va fi repropusă pe această ordine de zi și vă voi informa când va fi cazul. Bun, hai să trecem mai departe. Dragi colegi, în legătură cu regimul lingvistic, avem interpretat în daneză, letonă și croată. Altă dată, de data asta nu. În al doilea rând, recomandările coordonatorilor. Conform uh, articolului 205 din regulamentul de procedură, Ian Albrecht de la Verzi a fost numit raportor pentru aviz pentru raportul din proprie inițiativă a Comisiei INTA, recomandări față de, pentru Comisia Europeană în legătură cu negocierile pentru TTIP, acordul de parteneriat uh, transatlantic avem un raportor de la PPE pentru aviz de la raportul ITRE pentru un program privitor la soluții de interoperabilitate pentru administrația publică europeană, mediul de afaceri și cetățeni, interoperabilitate ca metodă de a moderniza sectorul public. Bun. Acum trecem la punctul numărul 3 de pe ordinea de zi the fight against fraud to the Union. Da, este vorba despre combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal. Am avut ultimul trialog în legătură cu directiva pe data de 26 noiembrie cu raportorul de la LIBE, Juan Fernando Aguilar, ne va oferi ultimele informații în legătură cu negocierile. Juan Fernando, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc, Claude. Deci, o scurtă prezentare a situației a negocierilor de la ora actuală. Cum ai spus, am avut ultimul trialog în legătură cu așa numită directivă PIF la Strasbourg săptămâna trecută, în timpul plenarei. Președinția italiană a lucrat din greu și a încercat să deblocheze negocierile și să facem uh, pași înainte. Săptămâna trecută s-a văzut clar că înțelegerea între Parlament și Consiliu pe anumite chestiuni importante este realizabilă în curând, mai ales în ce privește definiția funcționarilor publici, care includ, include, uh, remarc eu, membrii Parlamentului European, cât și membrii Parlamentelor Naționale. ca referire la legislația care deja există, directiva din 1995 privind criteriile pentru a determina infracțiunile care se pedepsesc cu pedepsa închisorii uh, termen maxim și minim. Discuțiile încă sunt în desfășurare, însă Parlamentul susține abordarea um, abordarea includerii unor praguri foarte importantă pentru majoritatea dintre dumneavoastră. Asta este abordarea comisiei, apoi um, estimarea în bani a prejudiciilor, infracțiunii ar trebui să poată fi făcută, ar trebui să se poată ști să se știe care anume infracțiuni sunt pedepsibile cu închisoarea, cu o durată maximă de 5 ani, însă Consiliul face eforturi pentru a eluda această abordare uh, cu stabilirea unor praguri și pentru a lăsa mai mare marge de manevră autorităților competente naționale. Așadar, aici avem o diferență de opinii. Chestiunea includerii TVA-ului în sfera de aplicare a directivei încă nu a fost discutată treia loguri, însă este și un punct esențial și noi respectăm principiul care trebuie să includem și TVA ca resursă pentru bugetarea Uniunii Europene. Președinția italiană intenționează să supună această chestiune atenției Consiliului Jai, care are loc chiar mâine, în uh, încheierea lucrărilor președinției italiene. Dacă ei nu reușesc să găsească o soluție acceptabilă pentru noi, ar însemna să părea ștafeta următoarea președinție, cea letonă. Însă totuși avem o șansă la nivelul Consiliului, cu schimb de opinii cu miniștrii, să vedem dacă se poate debloca situația cu TVA-ul. Probabil că statele membre totuși vor da dovadă de flexibilitate pentru a se ajunge un acord cu directiva și s-ar putea continua negocierile în mod satisfăcător pentru noi. Însă, la următoarea plenară de la Strasbourg vom avea marjă de manevră. Dacă nu, am putea să mm, terminăm uh, negocierile în următorul semestru cu președinția letonă. Mulțumesc, Juan. Și acum uh, deschid discuția. Mulțumesc pentru prezentare. Să facem același lucru și cu uh, trialogurile privitoare la spălarea de bani, vă rog. Am avut un trialog săptămâna trecută la Strasbourg și încă unul uh, vom avea peste două săptămâni tot la Strasbourg. Este un dosar care merge împreună în Comisia Econ și deci avem doi raportori întotdeauna de față. Problema, după cum v-am mai spus, e că Parlamentul dorește un registru public în legătură cu beneficiarii finali și proprietarii finali pentru ca societatea să cunoască nu doar chestiuni legate de finanțarea teroriștilor și spălarea de bani, ci și chestiuni legate de evaziunea fiscală, de neplata impozitelor. Între timp a apărut, a apărut LuxLeaks, așa că uh, negocierile trec prin uh, schimbări continue când e vorba de problemele uh, fiscale. La ultimul trialog s-a făcut o propunere de către Consiliu în legătură cu forma pe care a trebuit să o aibă un registru central, însă propunerea nu a fost acceptată de Parlament pentru că a fost prea limitată în legătură cu accesul public. Iar Comisia a propus să facem o nouă încercare cu o reformulare. Am văzut deja propunerea Comisiei, însă n-am avut ocazia să o discutăm cu raportorii din umbră și nu știu dacă se va discuta acest subiect la următorul trialog, însă între timp ieri a fost publicată o scrisoare a ministrilor de finanțe din Italia, Franța și Germania, care spune și citez, în plus avem șansa reală de a avansa în acest domeniu, adică probleme legate de evaziune fiscală, de exemplu, legislația europeană ar putea face mai mult în legătură cu trusturi și alte entități netransparente, stabilind registre sau alte mecanisme care să ceară identificarea proprietarilor și impozitarea acestora. Am încheiat citatul. Bun, asta nu înseamnă că trebuie să facem registru public, însă se spune totuși că un registru ar fi un instrument util pentru a combate evaziunea fiscală, ceea ce cred eu că aruncă o lumină diferită asupra trialogurilor, pentru că până acum Consiliul susținea că nu putem avea acest registru public uh, pentru a combate evaziunea fiscală, pentru că nu s-ar încadra în sfera de aplicare a temeiului juridic. Dar eu aș spune că dacă miniștrii de finanțe din Italia, Franța și Germania spun că a, se, totuși se poate, uh, că soluția registrului este viabilă, atunci se va schimba, cred eu, dezbaterea de la trialog. Și eu încerc să transmit acest mesaj Consiliului și Comisiei. Mulțumesc! Mulțumim, Iudit. Și mulțumim pentru informații. Haideți să trecem la următorul punct. Mă uit să văd dacă a venit doamna Bindi și colegii ei. Bun, sunt pe drum, se pare. Sunt pe cale să sosească. Asta însemnând că în curând vor fi aici nu, nu, nu, nu, nu încerc să intru în stereotip, <laughs> stereotipurile cu italienii și întârzierile, nu. Nu știu, dar nu știu ce înseamnă exact. E iminentă sosirea. Ah, dar iată că a sosit. Like to follow on the step. Ana Gomes. Go ahead, please. Ana Gomes, te rog. Da, doream doar să continui uh, spusele lui Judith și să menționez că am uh, aflat că mulți operatori din sistemele bancare nu se opun unui registru care să fie accesibil publicului, mai ales Asociația Băncilor Germane nu se opune deloc. Deci e clar că anumite guverne, și ni s-a spus că guvernul german, uh, opunea rezistență. Dar, totuși, acum Iudit a spus că Ministrul de Finanțe a semnat o scrisoare în favoarea registrului, deci cred că Parlamentul trebuie să respecte ceea ce se spune în raportul nostru și uh, ceea ce au apărat Iudit și domnul Carins cu ocazia trialogurilor. Mulțumim, Ana. Foarte bine că Uh, ai fost succintă. Voi da oaspetelor noștri un moment să se așeze și uh, voi face prezentările. Dragi colegi, acum uh, avem un articol de mare interes pentru colegii noștri și Comisia de Anchetă a Parlamentului Italian privind organizațiile mafiote și alte organizații criminale. Le urăm bun venit. Urăm bun venit doamnei Rozi Bindi, care este președinta acestei comisii și celorlalți membri ai Comisiei Parlamentare de Anchetă Antimafia. Deci bine ați venit la Parlamentul European. Vom avea un schimb de opinii cu această delegație din partea uh, Comisiei respective a Parlamentului Italian și după cum știm cu toții, noi avem o, o comisie specială care se ocupă de crimă organizată, corupție, spălare de bani. Acronimul este CRIM. Am fost, avem mulți uh, membri de la LIBE care participă și la acea comisie și a, și a finalizat uh, lucrările cam acum un an de zile, după cum știți. Comisia LIBE este implicată în uh, punctele de care se ocupă comisia dumneavoastră de anchetă din Parlamentul Italian, deci avem, iată, un domeniu de muncă cu multe puncte în comun. Anul trecut am adoptat uh, un, uh, o, o legislație privitoare la confiscare și acum uh, există propuneri în legătură cu spălarea de bani, procurorul european, Europol, Eurojust și așa mai departe și am avut și o discuție în legătură cu strategia de securitate internă, deci E clar că discuția, discuțiile din acest domeniu sunt cât se poate de intense și dumneavoastră ați venit exact la timp uh, pentru a ne oferi informații în legătură cu munca dumneavoastră în cadrul Parlamentului Italian. Așadar, fără a mai pierde vremea, vă dau cuvântul dumneavoastră și poate și colegilor dumneavoastră pentru a vă prezenta. Știu că sunteți foarte cunoscută nu doar de către colegii noștri italieni, ci și de către colegii de la Libe. Așadar, Vă rog, doamnă bindi vă dau cuvântul și apoi vom avea și o discuție cu colegii noștri. Vă rog. Grazie, președinte. Signor... Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În primul și în primul rând doresc să vă mulțumesc tuturor pentru ocazia pe care o oferiți Comisiei de Ancheta Parlamentului Italian de anchetă antimafia, pe care am onoarea de a o prezida, să poată să vă prezinte aici conținutul raportului nostru privitor la lupta împotriva criminalității mafiote în Europa și în afara Europei, adoptată de Comisia noastră în unanimitate cu ocazia semestrului președinției italiene a Consiliului Uniunii Europene și asumată de către Senatul Republicii Italiene cu un vot în unanimitate și care va fi asumată chiar azi de către Camera Deputaților, sperăm, tot în unanimitate. Bun, pentru mine e și o ocazie emoționantă prezența la Parlamentul European, pentru că am fost și eu parlamentar european din 89 uh, până în 94 și pentru mine a fost prima experiență politică, a fost o experiență foarte interesantă, un bun prilej de formare și uh, să mă aflu astăzi aici, văzând o comunitate europeană din ce în ce mai mare și sperăm din ce în ce mai unită, e un motiv de mare satisfacție, domnule președinte. Comisia Parlamentară de Anchetă privitor la fenomenul mafiilor și asociațiile de tip criminal similare, inclusiv în străinătate, pe care am onoarea de a o prezida a fost uh, înființată în 19 iulie 2013 cu decizia 87 și și-a început activitatea aproximativ acum un an de zile. Comisia a fost este o comisie care este înființată în fiecare legislatură. De acum sunt 50 de ani de când această comisie antimafia a Parlamentului Italian își desfășoară activitatea. Comisia noastră are putere de anchetă similare celor ale autorităților judecătorești recunoscute de Constituția italiană. Doresc să subliniez că dacă Italia e o țară care, din nefericire, a învățat să cunoască foarte bine mafia, Italia e și țara în care mafia și celelalte asociații de tip criminal au fost combătute. Noi suntem și țara și națiunea antimafia. Ne-am dotat cu instrumente eficiente de combatere a mafiei care au fost perfecționate de-a lungul timp. Luptăm uh, cu această formă de criminalitate știind că aceasta nu cunoaște granițe și și noi trebuie să o combatem cu arme care nu cunosc granițele și ne desfășurăm munca respectând principiile Constituției și cartei, ale cartei, Cărții Europene a Drepturilor Omului, aducând în continuu la zi instrumentele legale pe care le avem la dispoziție pentru a stopa uh, și a face față evoluției fenomenului criminal. Comisia care de acum funcționează de 50 de ani, după cum spuneam, atunci când până și în Italia nu se recunoștea existența fenomenului mafiot, Astăzi, datorită și muncii sale, care totdeauna a fost un, un, un loc de mm, impulsionare a democrației și de verificare a instrumentelor democratice, astăzi poate este un loc de referință pentru cunoașterea fenomenului mafiot și pentru elaborarea de propuneri de lege pentru continua aducere a zi a acestor propuneri legislative legislația adoptată în Italia s-a născut de fapt chiar în comisia aceasta antimafia. <clears throat> Plecând de la munca extraordinară a unui parlamentar Pio La Torre asasinat de mafia la Palermo în 1982, ale cărui idei și ale cărui principii inspiră în continuare acțiunea noastră în acest prim an de viață a comisiei noastre actuale, care a demarat în noiembrie 2013, am vrut ca imediat să punem în centru programului nostru procesele de internaționalizare a mafiilor. Și aceeași lege fixează misiunile comisiei noastre și ne-a și făcut să facem un studiu a dimensiunii europene și internaționale a puterilor mafiote. De fapt, Comisiei noastre se atribuie uh, puterea de a aproba eficiența normelor legale în vigoare și a, uh, și a acțiunilor întreprinse de puterile publice uh, și de a formula propuneri, inclusiv cu caracter de lege, pentru ca și acordurile internaționale în materie de prevenție a criminalității să fie mai eficiente să prevadă cooperare judiciară cu scopul ultim de a contribui la construirea unui spațiu juridic antimafia la nivelul Uniunii Europene și a promova acorduri în uh, cadrul Uniunii Europene. În plus, la fel, în baza legii prin care e instituită, Comisia noastră are misiunea de a verifica impactul negativ din punct de vedere economic și social al activităților asociațiilor criminale asupra sistemului productiv veghind la situația încălcării principiilor ă, din tratate, inițiativă privată, libertate, concurență pe piață, transparență în cheltuielile publice ale Uniunii Europene. Imediat ă, am format un comitet prezidat de domnul Carabini, care va sosi alături de noi în curând, comitet care a avut tocmai misiunea de a elabora un raport cu ocazia semestrului președinției italiene. Și am făcut o muncă de cercetare, am, am organizat audieri, am primit multe informații utile pentru a înțelege starea actuală a politicilor de combatere, inclusiv la nivel european, a criminalității organizate italiană și nu numai. Cred continuă să fie activă nu doar pe frontele tradiționale, ilegale, cum ar fi traficul de droguri, contrabanda, ci și mai ales în spălarea banilor proveniți de activități ilegale și apoi în primirea de ilegală a finanțărilor publice, în uh, traficul de ființe umane, gestionarea fluxurilor de imigrație clandestină, exploatarea prostituției și a multor alte activități ilegale tabloul care a apărut ne-a consolidat uh, încă și mai mult opinia, și anume că lupta împotriva organizațiilor criminale, inclusiv de tip mafiot, nu reprezintă o chestiune strict națională și nu poate fi lăsată doar la inițiativa unui singur stat. Mai mult decât în alte sectoare, noi credem că tocmai sectorul criminalității organizate este cel în care ar fi necesar să existe într-adevăr un spațiu judiciar european și în acest eh, cadru să creăm un spațiu juridic antimafia, deci la nivel european, așa cum eh, prevede și legea de instituire a Comisiei noastre, însă așa cum eh, prevăd și își doresc și numeroase organisme europene. Noi considerăm că alți criminalitatea organizată apasă greu asupra economiei și asupra provocării creșterii pe care a acceptat-o continentul nostru. Expansiunea mafiilor riscă să aibă un cuvânt negativ de spus în privința viitorului nostru. Pe altă parte, care Europa, cu diversele sale organisme, recunoaște faptul că criminalitatea organizată are un impact din ce în ce mai mare asupra economiei europene și mondiale. De altfel, sigur, uh, păstrând necesitatea unor, uh, obținere unor uh, informații ulterioare asupra activităților ilegale și eventual ca câștigurile ilegale ale um, criminalității organizate sunt aproximativ 3,6% din PIB-ul mondial. Costul corupției doar în Uniunea Europeană e aproximativ 120 de miliarde de euro pe an, adică 1% din PIB-ul Uniunii. Noi nu suntem de acord să se calculeze uh, activitățile ilicite în uh, produsul intern brut al țărilor noastre. Avem foarte mari dubii în legătură cu această opțiune. Noi considerăm că, din potrivă, trebuie să se intensifice lupta pentru ca bogăția noastră să fie una curată și transparentă pentru că e prea, sunt prea mulți bani negri care circulă în economiile noastre. Și ne-am dorit să avem într-adevăr o economie care să fie în slujba Uniunii și a tuturor cetățenilor continentului nostru. Așadar, trebuie să răspândim o sensibilitate și o cultură antimafia europeană și nu doar în zonele și în țările în care există organizații criminale stabile, ci și mai ales în țările în care se răspândește și se extinde mafia din ce în ce mai mult, că mafia nu există doar în Italia. Și mafia nu se caracterizează doar prin faptul că organizațiile sale Uh, poartă anumite sigle și denumiri cunoscute tradițional. Ancheta desfășurată în aceste zile de către Procuratura Districtuală Antimafia din Roma, din capitala noastră, a putut aplica infracțiunea prevăzută de articolul 416 bis al codului penal italian infracțiunea de participare la o asociere de tip mafiot, identificând metoda de acțiune a acestor asociații criminale, o metodă mafiotă, pentru că utilizează intimidarea, pentru că e capabilă să creeze relații cu puterea politică și să penetreze în mod periculos economia, inclusiv cea socială, a Romei. Mafia nu cunoaște frontiere, ci doar singura frontieră e cea a metodei pe care o utilizează uh, în, pentru a avea un efect negativ asupra vieții cetățenilor și a țării noastre. Și vrem să cerem, să solicităm întregii Europe să nu comită eroarea pe care au comis-o unele regiuni ale țării noastre atunci când pur și simplu nu au recunoscut existența mafiei, de exemplu la Milano, în regiunile din nordul Italiei, în general considerând că asta este doar o problemă a Siciliei, a Calabriei, a campaniei, deci a sudului Italiei. Și mai apoi, după câțiva ani, s-au pomenit cu adevărate centre mafiote în aceste orașe ale Nordului, care măsluiau chiar rezultatele alegerilor și afectau grav dezvoltarea economică. Deci mafia nu are granițe și nu trebuie să aibă granițe nici lupta împotriva ei. Și trebuie să dispunem de instrumente care să fie capabile să combată în mod eficient acest rău, rău profund al economiei italiene, europene și a întregii lumi. Pe de altă parte, Acestea au fost concluziile Comisiei Speciale privitoare la crimă organizată, corupție, spălarea de bani a Parlamentului din legislatura precedentă, a Parlamentului European, spun, și care și-a încheiat mandatul 30 septembrie 2013 cu adoptarea unei rezoluții de către uh, întreg Parlamentul European, în care s-a făcut o analiză cu care noi suntem de acord a fenomenului mafilor în Europa și sunt și indicații și propuneri pentru a combate acest fenomen. Că ne dorim ca întreaga Uniune să-și însușească aceste concluzii. Doresc să subliniez aici că munca noastră pe care vă prezentăm aici uh, a ajutat la conștientizarea fenomenului mafiot în uh, țara noastră. Și noi, față de unele decizii deja adoptate de Europa, avem anumite întârzieri, care sunt de neiertat. Întârzieri în aplicarea anumitor directive. Avem uh, acum un proces de accelerare a punerii în aplicare a directivei din 2006-783, JAI, cu recunoașterea reciprocă a deciziilor de confiscare și directiva 2014-42 privitoare la armonizarea procedurilor de confiscare a câștigurilor provenite din activități ilegale în Uniunea Europeană. Și legea din 2014 care deja prevede adoptarea directivei privitoare la mandatul european de anchetă 2014-41 din 3 aprilie 2014, deci foarte recentă există o întârziere și în legătură cu punerea în aplicare deciziei cadru privitoare la echipele de anchetă comune. Însă, considerăm că țara noastră, că munca făcută de comisia noastră pe care vă prezentăm și vă încredințăm, poate mai ales în concluzia semestrului de președinție italiană, poate eh, cere ca întreaga Europa, eh, întreaga Europa să-și asume anumite răspunderi și să adopte anumite măsuri. Pe de altă parte, din cuvintele președintelui, care îi mulțumesc, eh, atunci când mi-a dat, când mi dat cuvântul, apar deja reliefate aspecte importante în legătură cu care acest Parlament este activ și lucrează și sperăm ca și Consiliul de Afaceri Interne și Justiție din aceste zile, care se desfășoară în aceste zile, să adopte anumite decizii și la fel ne dorim ca ultimul Consiliu al, al președinției italiene să aibă în centrul său și tema luptei împotriva mafiei. Noi facem anumite propuneri în, în raportul pe care l-am elaborat, și anume să se înființeze cât mai rapid Procuratura Europeană. Noi ne dorim ca parchetul european în scurt timp să devină o adevărată Procuratură Europeană antimafia, care să joace un rol central de legătură judiciară la nivel comunitar a tuturor anchetelor privitoare la fenomenele mafiote existente în diferitele state membre. Noi propunem, în plus, să promovăm o nouă directivă în materie de confiscare care să completeze cadrul directivei 2014-42, pe care îl considerăm un pas înainte important, însă, dată fiind experiența din Italia, cu mele rezultate uh, obținute în urma măsurilor de prevenire, dorim ca și instituția confiscării să se aplice și în absența unei condamnări penale, astfel încât să se garanteze recunoașterea procedurii italiene de prevenire patrimonială antimafia. Cei care au plătit, care au făcut sacrificiu suprem în lupta împotriva mafiei, mai ales magistrații din Palermo, și din Sicilia, în uh, comisia noastră avem și pe domnul Chinici, magistrați cum, sunt, cum erau Falcone, Borsellino, ne-au învățat așa cum ne învățase și Pio la Torre, că mafiile doresc să facă bani. Și de ce se tem mai mult mafiile sunt de acțiunile care îi afectează și care le iau banii, care le alimentează rețelele. Este un adevărat stat al bunăstării mafios, mafiot. Recent, Comisia noastră a oferit Parlamentului Italian o revizuire profundă a legislației noastre, pentru că noi considerăm că după câțiva ani de experimente, Știm că am obținut rezultate foarte însemnate în uh, sequestrarea și confiscarea bunurilor mafiote, rezultate mm, mai puțin însemnate în întoarcerea acestor bunuri spre comunitate, pentru că marele avantaj al confiscării nu e doar că le confiscăm aceste bunuri mafioților, ci că le restituim întregii comunități. Pe nedrept și prin violență au fost sustrase aceste bunuri unor cetățeni onești. Iar statul trebuie să le restituie bunurile tocmai acestor cetățeni ca să producă muncă și creștere și ca să elimine aceste inegalități pe care și mafia le creează în țara noastră. Facem și propunerea ca și Comisia Europeană să facă, să ia măsurile necesare pentru a face o propunere legislativă prin care să se definească precis noțiunea juridică de criminalitate organizată ca infracțiune de asociere de tip mafiot în toate legislațiile statelor membre. Dau din nou exemplu anchetele efectuate de Procuratura din Roma pentru a califica eh, ca fiind mafiot o anumită infracțiune sau o anumită acțiune, nu ne putem baza doar pe anumite sigle mai mult sau mai puțin cunoscute, ci trebuie să identificăm metoda de tip mafiot de intimidare pe care o utilizează aceste uh, organizații. Invităm Comisia Europeană să prezinte rapid și oricum, înaintea apariției noii directive anti-spălare de bani, așa numită cea de-a patra directivă, să prezinte deci o propunere de armonizare a dreptului penal în materie de spălare de bani și să dea întregii Europe o definiție comună a autospălării. E o muncă fără rezultat cel puțin în Italia. Deci facem această propunere cu modestie, însă solicităm ajutorul întregii Uniuni și a tuturor țelor din Uniunea Europeană, pentru că astăzi capacitatea mafiei este una dublă. Are activități ilegale și ilicite, utilizând violența și reinvestește profiturile acestor activități în economia legală și afectează piața și creșterea și spălarea de bani e instrumentul principal prin care se creează uh, legătura dintre aceste două direcții uh, mafiote. Facem și propunerea de a uh, soluționa multe probleme legate de interceptările telefonice și internetice în cadrul european, pentru că aceste interceptări constituie un instrument indispensabil pentru anchetele antimafia. Facem și propunerea de a se adopta la nivel european uh, unele măsuri armonizate sau oricum comune pentru a evita penetrarea și infiltrarea de către criminalitatea organizată a sectoarelor economice cu grad de risc cel mai ridicat. Ne referim, de exemplu, în primul și în primul rând, sectorul jocurilor de noroc la distanță, mai ales pariurile, uh, videopokerul, pariurile pe internet, și dorim să se adopte linii comune pentru a identifica um, faptul că toți operatorii din filiera jocurilor uh, sunt respectabili și onorabili. Dorim, de asemenea, să se asume responsabilitatea persoanelor juridice, societățile, trusturile, organizațiile, fundațiile. S-a adoptat o decizie cadru în acest sens, dar multe state membre ale Uniunii nu au încă instrumentele necesare de lege, făcând astfel mai puțin eficiente anchetele și eventualele uh, bunuri sequestrate și uh, valorificarea acestora. Ehm, cerem să se profite mai mult de potențialul rețelei europene eh, a birourilor pentru recuperarea bunurilor, să se eh, intensifice lupta anti-narcotrafic la nivel internațional, să se financeze inițiativa promovată de forțele polițienești italiene, adică o adevărată rețea operativă antimafia. Acestea ar fi propunerile noastre. Și în primul și în primul rând, comisie dumneavoastră dorim să prezentăm munca noastră, însă dorim să vă prezentăm și o cerere. Cererea noastră ca Parlament European în această legislatură să înființeze o comisie specială dedicată luptei împotriva criminalității organizate și de tip mafiot. Sau oricum, să înființeze, să, să adopte măcar un instrument care acestei teme să-i uh, um, aloce atenția. Acum vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru atenție. Poate am abuzat puțin de timpul oferit și îmi cer scuze tuturor, însă poate a fost și necesar ca să vă fac o prezentare detaliată a muncii noastre și a propunerilor noastre. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. Thank you very Mulțumesc uh, foarte mult. Nu uh, a fost prea mult timp cel în care ai vorbit, pentru că am uh, consacrat o parte a programului acestui punct. Chiar am scurtat un pic această intervenție, pentru că știu că puteam discuta și alte detalii, dar am vrut să avem mai mult timp pentru colegii noștri și pentru ca și alții să-și aducă contribuția. Trebuie spus uh, de la bun început uh, că discutam despre uh, Parlamentul din 89-94, sunt sigur că ai observat că s-au schimbat lucrurile foarte mult, legislația a început să fie mult mai eficientă în această zonă, ceea ce este extraordinar. Uh, cred că mai există anumite diferențe politice între colegii noștri, dar acestea au fost depășite într-o anumită măsură. Cred că s-a ajuns la un anumit acord și că putem progresa în acest domeniu, chiar dacă există anumite neînțelegeri. Și nu ai pomenit-o pe Caterina Genici și aș vrea să o pomenesc și pe Claudia Faber, care este aici și care este membra acestei comisie și uh, a depus un mare efort în această comisie și în această activitate. Bineînțeles că ceea ce ați făcut voi nu este doar o sarcină practică, legislativă, uh, afectează societatea la nivelul cel mai profund. Vreau să menționez acest lucru. Uh, ce faceți voi nu este doar o muncă practică, ci are un efect asupra societății, lucru pentru care suntem foarte recunoscători, suntem foarte recunoscători și pentru ce am auzit astăzi. Și acum voi da cuvântul pentru că în această sală există oameni cu o experiență foarte foarte bogată și poate uh, poți face un schimb de experiență cu colegii care au și ei uh, anumite lucruri de spus în acest domeniu. Să uh, începem acest proces. Văd că unii dintre ei au făcut parte din această comisie CRIM și vom începe cu Timothy Corco. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și trebuie să spun că raportul este extrem de interesant pentru că deși este un raport care se ocupă în primul rând cu probleme legate de un singur stat membru, uh, este de o foarte mare importanță în sensul în care celelalte state privesc acest raport și trebuie și aceste state să vadă cum, se, cum răspund amenințărilor uh, crimei organizate și terorismului. Am fost membru al uh, Comisiei CRIM și am uh, formare juridică, după cum sunt sigur că știu membrii acestei comisii. Și uh, sunt anumite aspecte aici pe care aș vrea să le subliniez, pentru că mie îmi par foarte aplicabile, nouă tuturor și Uniunea Europene în general. Poate ar trebui să încep cu nivelurile de cooperare așa cum au fost menționate în raport când s-a vorbit despre uh, echipele comune de investigație. Sunt foarte interesat de aceste echipe pentru că, bineînțeles, uh, Raportul meu a uh, pus baza acestor echipe și mm, fac griji de ceva vreme de când uh, acest raport a trecut prin Parlament. Uh, că deși uh, cuvintele sunt frumoase și intențiile sunt foarte bune, din punct de vedere practic nu am făcut destul uh, în rândul autorităților pentru a face schimb de informații și pentru apoi a le concretiza în eforturi comune, pentru că indiferent ce face mafia în Italia, acest lucru se aplică în egală măsură crime organizate din alte țări, deci a trebuit să lucrăm la aceste echipe comune de investigație și sper că acest raport și discuțiile ulterioare din Parlament vor avea uh, acest efect, vor um, crea o activitate mai intensă în uh, privința acestei inițiative sunt și anumite aspecte pe care uh, raportul nu pare uh, să le ia în considerație în măsura în care mi-ar fi plăcut mie, în ceea ce privește mai ales uh, infracționalitatea informatică. Uh, se referă, sigur, la noile tehnologii, la noile moduri în care infractorii își fac treaba. Cea mai mare amenințare, după părerea mea, este utilizarea internetului uh, Uh, am văzut exemple foarte interesante în acest domeniu recent și nu numai uh, în ceea ce privește crima organizată, cum ar fi mafia sau alte organizații, ci și, evident, am văzut aceste lucruri și uh, la, între state. Modul în care evoluează politica mondială include folosirea atacurilor informatice împotriva instituțiilor noastre uh, și împotriva intereselor comerciale și politice pe care le reprezentăm. Cred că este un lucru în care infractorii sunt cu un pas înaintea noastră. Am avut multe inițiative, domnule președinte, în acest Parlament pentru a răspunde acestor infracțiuni și de fiecare dată am aflat că fuseserăm bătuți, fuseserăm învinși de um, evoluția tehnologică a crimei organizate și cred că este un lucru pe care trebuie să-l luăm în calcul și sper că raportul va reanaliza acest lucru. Uh, problema reînființării acestei comisii CRIM. Nu pot să spun decât că reînființarea acestei comisii este o problemă foarte importantă, după părerea mea, în acest Parlament. Orice presiune, orice influență din partea celor care au creat acest raport ne va fi de mare ajutor pentru a duce la capăt această sarcină. Și în ceea ce privește blocarea activelor, cred că problema pe care am avut-o de mulți ani încoace între autorități este identificarea înainte de confiscare și trebuie să vă spun că infractorii sunt foarte buni la dezidentifica Um, produsele infracțiunilor. Trebuie să avem o instituție, un corp care să poată să stabili acest lucru înainte să uh, procedem la uh, confiscare. Mulțumesc! Mulțumesc, Timothy! Uh, mai avem 8 colegi liberi și dacă reușiți să vorbiți doar 2 minute în regulă. Oricum, ce a spus Timothy este un lucru foarte bun, e în regulă au venit colegii noștri italieni aici și chiar aș vrea ca ei să reacționeze la ceea ce ai spus. Deci dacă toată lumea poate să vorbească două minute, ar fi excelent pentru că apoi și colegii să reacționeze, să avem timp. Uh, uh, Caterina Vercinici, te rog. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot să-mi ascund emoția în legătură cu faptul că intervine astăzi pe acel subiect. Așa cum spunea și uh, doamna președinte Binzi și așa cum a spus și domnul președinte Moraes, uh, din păcate aceste chestiuni au afectat în mod personal familia și vreau să intervin și sunt uh, destul de emoționată și vreau și eu să am o anumită contribuție la acest angajament care a luat naștere acum în urmă cu vreo 30 de ani, care a luat naștere în Sicilia pentru a combate infracționalitatea organizată, indiferent de forma ei, o crimă organizată, criminalitate organizată, care de-a lungul anilor a evoluat și a depășit uh, tărâmul nostru, a depășit granițele noastre și cred că este un subiect uh, asupra căruia trebuie să ne orientăm cu toții atenția și în legătură cu care cu toții trebuie să încercăm să mobilizăm orice fel de instrumente și intervenții pentru a combate această criminalitate organizată. Îi mulțumesc, doamne președinte Bindi, pentru că dumneiei a prezentat cu mare grijă munca depusă de Comisia Bicamerală de Anchetă în legătură cu activitatea mafiotă și în legătură cu alte asociații infracționale și ne-a reamintit, și vreau să insist asupra acestui fapt, ne-a reamintit faptul că una dintre principalele metode de combatere a crimei organizate o reprezintă tocmai aceea de a ataca și de a lovi această crimă organizată la nivel economic. Și în același timp, trecându-se rapid la confiscarea bunurilor, pentru că, fără îndoială, vorbim de un patrimoniu dobândit și activitățile ilegale ale acestei, activi- acestei crime organizate au efecte negative asupra economiei legale din țările noastre. Și vreau să vă spun că acest lucru este conștientizat la scară largă, care însăși are rădăcinile în experiența pe care o are Italia, țara noastră, și mai ales Sicilia și, pe de o parte, într-adevăr, au avut loc o serie de anchete realizate de acel um, nucleu inițial la care participa chiar țarul meu, Rocco Ghinici, care a fost ucis în primul măcel organizat de mafia în 29 iulie 1983 și care um, l-a avut alături de pe eh, procurorii Borsellino și Falcone, care au fost uh, ulterior uciși și ei în mod similar. Și tatăl meu, cred că doamna Bindi a spus foarte bine, tatăl meu a fost uh, cel care a promovat acea lege care se numește Ronioni Latore și al cărei uh, promotor Pio Latore a fost, fusese ucis cu câteva luni înaintea tatălui meu, cu un an înaintea tatălui meu. Și, uh, cum spuneau, au fost cei care au sprijinit cât de important este să ne concentrăm pe combaterea activității mafiote, mai ales în ceea ce privește sectorul economic și pot să vă spun că din acei îndepărtați ani 80, de atunci până acum s-au făcut uh, multe progrese importante, nu doar în Italia, ci și la nivel european și mai ales la nivel european, aș vrea să spun, odată cu concluzia Consiliului de la Tampere din 1999 și după aceea s-a ajuns chiar la directiva din 3 aprilie 2014 referitoare la înghețarea și confiscarea bunurilor ca urmare a uh, câștigurilor din uh, produselor uh, activităților infracționale. Directiva înlocuiește din multe puncte de vedere hotărârea cadru din data 24 februarie 2005 și introduce o serie de prevederi și standarde care, odată aplicate cum trebuie, vor permite să le progrese cu adevărat importante pentru combaterea crimei organizate. Um, sunt tristă, mă amărăsc uh, să spun acest lucru. Este prima mea experiență de europarlamentar și regret că nu am reușit să particip la uh, lucrările Comisiei CRIM, însă am urmărit aceste lucrări și pot să vă spun că au reprezentat un moment hotărător uh, în ceea ce privește um, stimularea adoptării unei legislații privind combaterea crimei organizate și doresc să mulțumesc domnului Kirkop care a făcut um, referire la acest lucru și în același timp și eu mi-aș dori ca și dumnealui să putem să mergem mai departe cu acest angajament și o să mă îndrept spre încheiere. Sunt pe deplin de acord cu concluziile prezentate de către doamna Ruzi Bindi în legătură cu eventuale activități ce ar trebui derulate la nivel european. Aș dori însă încă o dată să insist asupra aspectului economic, pentru că înainte de toate, după părerea mea, este nevoie să exercităm o cât mai mare presiune asupra instituțiilor, chiar la nivel național, astfel încât noua directivă privind confiscarea acestor bunuri să fie aplicată cu rapiditate și cât se poate de, și în integral. Și aș dori încă o dată să insist asupra cerinței pe care o impune contextul actual și anume aplicarea a două declarații făcute de Parlament și respectiv de către Consiliu în data de 2 aprilie 2014 și care au cerut deja Comisiei să pună la punct o serie de soluții noi și incisive, mai ales în ceea ce uh, privește varianta de confiscare, chiar dacă nu s-a pronunțat o condamnare, venind cu o nouă propunere legislativă. Cred de aceea că în acest sens uh, ar trebui să ne îndreptăm cu toții și că ar trebui să continuăm acea legislație care ne permite să combatem cu eficacitate crima organizată, indiferent de forma pe care o îmbracă aceasta și indiferent de contextul în care se manifestă și cred că aceasta este o sarcină care ne revine nouă tuturor și pentru a respecta un angajament care, din păcate, a costat atât de multe vieți omenești. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Caterina cred că contribuția uh, ta vorbește de la sine. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Tomas Cetovski. Președinte, grație, signor. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să mă exprim în limba italiană. Aș fi vrut să vorbesc italiană, dar nu vorbesc prea bine această limbă, deoarece uh, aș vrea să vorbesc limba cehă. Jedna otázka. Ar fi o întrebare pe care aș dori să o pun. Întrebarea este recent s-a discutat foarte mult despre implicarea mafiei siciliene sau italiene în general în traficul de persoane din Libia în Italia. și uh, apoi de obținerea uh, de subsidii și s-a discutat despre mafia italiană, s-a spus că uh, ar folosi acești bani care trebuiau să îi ajute pe refugiații din sudul Italiei și întrebarea mea este dacă ați primit și dumneavoastră aceste informații și ce știți despre aceste lucruri. Uniunea Europeană uh, face apel la companii să fie mai transparente în privința acționariatului. Mulțumesc, Thomas, și mulțumesc că ai fost și foarte concis. Ă, Fernando Lopez Aguilar este următorul um, vorbitor care a fost președintele Comitetului CRIM când aceasta a fost um, creată. Siamo qui. Bună, bine, aici suntem. Nu e prima oară când ne întâlnim, nu e așa? Ne-am văzut și în fața Parlamentului Italian, ne-am văzut și în Parlamentul European. Vă mulțumim că sunteți prezent aici și ne-ați făcut acest uh, raport uh, <coughs> referitoare la experiența Parlamentului Italian și European în legătură cu mafia. Aș avea o întrebare și o să o fiu foarte concis. Întrebarea este, în primul rând, care este învățământul cel mai limpede pe care l-ați tras referitor la procuror, la ce reprezintă parchetul european și înainte de toate ce a învățat Comisia Parlamentară, special Comisia de Anchetă constituită referitor la parchetul antimafia din Italia și în ceea ce privește această experiență a parchetului italian antimafia, care sunt învățămintele de tras pentru înființarea unui parchet european și care trebuie să fie relația între parchetul, european, eh, parchetul italian antimafia cu parchetul european atât în ceea ce privește modelul de organizare, cât și în ceea ce privește modul în care acesta funcționează și modelul de aplicare și funcționare în practică, relația practică între parchetul italian și parchetul european. Și aș dori în egală măsură să insist pe o observație care a fost făcută de către colegul nostru Timothy Kirkop, și anume, e vorba despre echipele de anchetă, echipele comune de anchetă, care ar fi evaluarea modului de a funcționalității acestei modalități de organizare, de cooperare împotriva crimei organizate transfrontaliere din perspectiva Italiei. V-aș ruga să fiți sinceră în acest sens. Cum, cum a fost evaluată, cum a fost văzută, să zicem, de către Comisie angajamentul asumat de către Italia în mod deosebit în legătură cu aceste echipe comune de anchetă și care sunt învățămintele de tras în legătură cu evoluția legislativă uh, referitoare la această Comisie a Libertăților Civile și uh, pe plan intern. Având în vedere că acum ne ocupăm de legislația în domeniul penal, legislație procedurală, de cod de procedură și că în același timp, atât în Comisie cât și în plen, noi acționăm ca organism de juitor european. Thank you, Anne. Mulțumesc. Următorul este Alessandra Mussolini. Salut, la președinte Bindi. Mulțumesc, salut pe doamna președinte Rozi Bindi și mulțumesc pentru uh, faptul că acest raport vine exact la timp și cred că ar putea constitui deja o bună platformă pentru o nouă ființare acestei comisii, profitând de uh, propunerile care au fost făcute uh, eu aș dori să mă opresc asupra unui element deloc banal, ci foarte important. Atunci când elaborăm directive europene, e important să simplificăm punerea lor în aplicare și textul lor să fie cât mai clar. Ca să evităm dificultățile de interpretare a textului, că poate fi interpretat uh, cu reavoință. De exemplu, asta s-a întâmplat uh, cu lege în Italia, uh, legea votului, care n-a fost clară definiția unor societăți sau unor organizații care puteau să aibă componente mafiote, nu era deloc clară și e un lucru foarte grav pentru că nu se definesc bine cadrele de aplicare. Deci, cred și eu că trebuie să urgentăm înființarea acestei uh, comisii ca să mm, vedem foarte clar că mafia nu e un fenomen italian, ci global. Nu putem să ne ascundem după dege să spunem că mafia e o problemă exclusiv italiană. Doamna Bindi a evocat o dramă a tuturor familii distruse, Uh, din păcate, uh, din, din, mă scuzați, uh, din cauza jocurilor de noroc, jocul de poker pe internet, dar nu numai, în barurile italiene și în străinătate. Apoi s-a vorbit și despre înființarea Procuraturii Europene. E urgent chestiunea, se vorbește deja de mult timp despre această procuratură. S-a vorbit și de o echipă unică de anchetă care poate să fie într-adevăr o susținere pentru această procuratură europeană și definirea sequestrării, a confiscării și realocarea urgentă a bunurilor confiscate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! este uh, coordonatorul grupului social-democrat. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru acest raport al uh, colegii noastre, doamna Bindi, care ne-a arătat foarte clar că uh, clima organizată este într-adevăr un lucru de care suntem conștienți în toate statele membre, dar în același timp cred că raportul ne-a arătat foarte clar uh, că diferențele naționale în privința uh, crimei organizate legate de afacerile făcute, de impactul crimei organizate și de aspectele legale, dar și uh, în privința legăturii între crima organizată și politică și administrația publică, există diferențe sau, dacă preferați, uh, specializări de aceea nu e totdeauna ușor să găsim o cale unică de a combate criza organiz- crima organizată în toate statele membre. Dar la o anumit, într-o anumită măsură avem nevoie de măsuri și există unele aspecte similare. În această dimineață am vorbit deja despre câteva aspecte la care trebuie să lucrăm cu toții când vine vorba despre fraudă și spălarea de bani, unde trebuie să cooperăm. În ceea ce privește cum putem, posibilitatea de a continua, cred că unul dintre cele mai importante lucruri pentru această comisie este să continue toate directivele și măsurile care există deja și în privința cărora am uh, luat hotărâri în ultimul mandat, pentru că este foarte important să punem în aplicare toate aceste măsuri și să le facem să funcționeze, să aibă efect înainte de a începe de a realiza noi proceduri și noi măsuri. Și un ultim aspect, cred că toate măsurile în privința cărora decidem aici, la nivel european, nu pot avea efect decât dacă statele membre sunt dispuse să le pună în aplicare și să coopereze. Și din această perspectivă, cred că colega noastră, doamna Bindi, poate să spună câte ceva în această privință. Pentru că noi suntem un pic îngrijorați că toate măsurile existente la nivel european nu nu sunt mereu aplicate de toate statele membre, nu sunt aplicate foarte eficient. Deci cred că acesta este punctul asupra care trebuie să ne concentrăm pentru a face mai eficient lucrurile care există deja înainte de a începe noi lucruri, înainte de a lua noi măsuri. Pentru că eh, cred că aceasta este cea mai bună cale de a acționa în munca noastră. Mulțumesc! Bun. Urmează Laura Ferrara, care este coordonator al grupului FFDD. Laura? Presidente, grazie onorevole Bindi, la ringra... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Bindi, și vă mulțumesc pentru prezența noastră aici și pentru raportul său, dumneavoastră foarte punctual și mi-a făcut mare plăcere să vă aud vorbind despre necesitatea de a cunoaște fenomenul mafiot în cadrul european, pentru că, din nefericire, încă și în ziua de astăzi, multe state membre refuză să vadă adevărul, adică refuză să vadă că există uh, organizații de tip mafiot și în propriile lor state. Nu e vorba doar de un monopol italian din, ferici, din nefericire. De asemenea, mi-a făcut plăcere să vă aud vorbind despre necesitatea de a înființa o procuratură europeană antimafia, pentru că atunci când în iulie, luna, în luna iulie, am primit aici pe domnul ministru Orlando, la întrebarea mea în legătură cu necesitatea de a avea o procuratură europeană antimafia echivalentă structurilor din Italia, mi s-a răspuns că e un proiect nerealist, nerealizabil și m-a dezamăgit mult acest răspuns. Astăzi, în schimb, iată că am auzit uh, că este posibil și necesar un asemenea proiect și mă bucură. E o măsură propedeutică, cred, pentru instituirea a unei procuraturi antimafia și o omogenizare a legislației antimafia. Deci primul pas trebuie să fie o, un temei juridic, o bază legală, ca mai apoi să putem și uh, efectua anchete. În acest sens, mă întreb dacă n-ar fi cazul printre celelalte propuneri pe care le-ați făcut, de exemplu, în legătură cu confiscarea, combaterea spălării de bani, interceptările telefonice, așa numitele stenograme, să prevedem și sec, uh, ceea ce se întâmplă în materie de stupefiante în Italia, adică măsura arestării și confiscării întârziate sau ulterioare. Asta ar permite să distrugem întreaga asociație și nu doar să arestăm un singur membru al ei. Deci să nu ne mulțumim cu plevușca cum spunem noi, să arestăm și peștii cei mari. Le ha un'associazione ben più, ben più grossa. Uh, e poi ancora... Și apoi în legătură cu sequestrarea și confiscarea bunurilor eh, obținute de mafioți. Ați eh, spus și dumneavoastră că și astăzi este un proiect incomplet încă, pentru că vorbim de aproximativ 12.000 de imobile care au fost confiscate mafiei, însă apoi uh, e foarte dificilă restituirea către cetățeni. Dificultățile acestea provin din diverse motive, probabil și uh, sunt carențe de organizare, carențe de personal ale agenției, sunt și probleme culturale, pentru că e dificil pentru un cetățean să se gândească să cumpere un imobil care a aparținut unui mafiot. Din păcate, astea sunt tradițiile locale. Și deci, pentru a completa și a încheia acest proiect nobil, ar trebui să ne gândim, de exemplu, la aceste bunuri confiscate să fie destinate persoanelor celor mai nevoiașe, în fine, să prevedem măsuri suplimentare și apoi să vedem și ce se întâmplă cu controlul uh, gestiunii fondurilor europene. Știm, criminalitatea organizată afectează și gestionarea fondurilor europene. Asta, sigur, în detrimentul cetățenilor italieni și nu numai a cetățenilor europeni în general, așadar e bine să menținem uh, un nivel de atenție ridicat și asupra acestui fenomen. Și mă asociez uh, doamnei Mussolini, Uh, în privința necesității de a ne gândi la reînființarea Comisiei CRIM. Sunt multe propuneri în acest sens și ar fi păcat să rămână un proiect doar pe hârtie. Mulțumesc! Thanks, Laura. Mulțumesc, uh, Laura. Le-am dat foarte mult timp colegilor pentru că știu că sunt probleme foarte importante dar vreau să le dau colegilor noștri uh, italieni posibilitatea de a se exprima la rândul lor Ultimul vorbitor este Iva Jolie. Iva? Ai cuvântul? Merci, Madame la Présidente, d'être venue partager avec nous votre expérience. Uh, vă mulțumesc foarte mult că ați împărtășit uh, experiența anchetelor dumneavoastră. Vreau să spun ceva foarte simplu și anume că nu este nimic nou aici, nu este nimic necunoscut. Italia are magistrați de calitate dar aveți puține asemenea magistrați pentru că nu este o prioritate a bugetului dumneavoastră justiția. Italia este țara din Europa cu cei mai puțini procurori la 100.000 de locuitori. Aveți 3 procurori la 100.000 de locuitori, ă, mult mai puțin decât Germania și o cincime față de Norvegia. Ă, nu dedicați decât 71 de euro pe cap de locuitor pentru justiție și asta cuprinde funcționarea ă, justiției, ă, ajutorul judiciar și salariile magistraților. Este o mizerie. Deci avem textele potrivite, aveți magistrați calificați, dar nu le dați mijloacele necesare. Deci este inutil să ne gândim că textele vor rezolva problemele și mi-ar plăcea să știu, în primul rând, ce ați făcut pentru a pune capăt criminalității mafiote în privința mediului, care pune în pericol sănătatea populației dumneavoastră. Și mă gândesc la sudul Italiei și la munții de deșeuri periculoase care sunt evacuate fără nici un control. Când procurorul din Napoli va începe procedurile pentru a pune capăt acestor lucruri? Un mijloc, poate, pentru a spori bugetul justiției ar fi să uh, luați raportul care ne arată întreprinderile italiene care nu își plătesc impozitele și acolo veți găsi miliarde pe care le-ați putea investi direct în justiție. Deci, poate că guvernul dumneavoastră ar trebui să dea instrucțiuni serviciilor fiscale, administrației fiscale, uh, pentru a vedea uh, cum stau lucrurile în această privință. Altfel, vă felicit pentru că ați introdus în legislația dumneavoastră uh, această uh, confiscare civilă, pentru că știm că pe cale penală este dificil să confiscați bunurile mafioților. În ceea ce privește Franța, pot spun că Curtea cu jur este inadaptată pentru, neadaptată pentru a judeca pe mafioți și că este nevoie de reforme naționale pentru a deveni mai eficienți. Și, uh, ca o concluzie, contez pe sprijinul Italiei și pe președinția actuală pentru a ne permite să încheiem directiva fraudă care va constitui baza procurorului european și uh, prin intermediul procurorului european și prin intermediul acestei uh, directive uh, am putea să desfășurăm lupta împotriva mafiei astfel în măsura în care atinge și interesele financiare ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamnă Bindi, pot să vă dau cuvântul acum? Poate fiecare dintre colegii noastre ar putea să vorbească câteva minute, dar poate că ne coordonați dumneavoastră și ne spuneți ce coleg ar trebui să răspundă la ce întrebare. Vă rog. Cu siguranță, domnule președinte, și vă mulțumesc. Doresc și eu să mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul și uh, o să am o discuție foarte scurtă cu ei, cu dumnealor, pentru că aș fi preferat ca celelalte componente, cei ceilalți membri, pardon, ai Comisiei Naționale și îndeseb doamna Garavini, care conduce de altfel Comisia pentru lupta antimafia în plan internațional și care în cadrul comisiei a fost raportare pentru um, raportul pe care l-am făcut și căreia i-am permis să dea și ea la rândul ei niște răspunsuri referitor la întrebări foarte specifice care au fost adresate. Mă adresez și domnului vicepreședinte Fava și îl rog să intervină. Și o, e o delegație reprezentativă și pentru celelalte forțe politice. Toate forțele politice, de fapt, reprezentate în comisie, doamna Scopeliti și să nu uităm că și tatăl meu era procuror și că la rândul său și-a pierdut viața pentru lupta împotriva Andrangheta. De asemenea, domnul Matielo, la rândul dumnealui, este și unui reprezentant de prim rang al unei importante asociații care va fi și ea prezentă în fața Parlamentului European săptămâna viitoare și care a a avut uh, rolul principal în acea mafie antisocială care i-a susținut pe procurori în munca lor și pe și forțele de ordine și care au dus la obținerea de rezultate extraordinare. Ne referim la uh, multe reușite nume importante care au apărut în plan judiciar. De asemenea, este domnul Delelle, care este reprezentant al Partidului Socialist și secretar în comisie și în egală măsură o avem și pe domnul Duva, care este șeful grupului, mă rog, 5 stele și alături de noi se află și domnul Jean Russo. Și dumnealui, la rândul său, este reprezentant al 5 stele, deci dacă vor dori să intervină, mai ales domnul, doamna Garabini, domnul Fava, dacă vor pot să intervină, pentru că la rândul lor vor avea ce spune și ei vor avea valoarea adăugată intervenția mea și aș dori să subliniez niște lucruri și anume, în primul rând, sunt pe deplin de acord Eu, eu mi prenderò pochi minuti, poi... Eu nu mai am multe de zis, apoi o să dau cuvântul colegilor mei. Spuneam că, în mod evident, sunt de acord cu cele spuse de către doamna Sipels referitor la faptul că uh, Trebuie să transpunem în practică directivele, precum și prevederile pe care trebuie să le punem în practică. Cele care au fost deja adoptate, toate țările au întârzieri, Italia nu face excepție la anumite capitole, de aceea consider că se impune să subliniem acest lucru. Trebuie, de asemenea, să dăm dovadă de curaj și, în egală măsură, trebuie să facem pași până nu să a, punem în practică ceea ce am realizat deja. Și aș insista în mod deosebit asupra unui aspect, și anume aș insista un pic asupra justiției în general în Italia. Așa este. În toți acești ani am obținut rezultate mărețe și cu ajutorul uh, acestei, acestor instituții care au format nucleul care s-au luptat cu mafia Primul a fost domnul judecător Chini și apoi Borsellino și Giovanni Falcone, care însă ulterior au devenit um, figuri emblematice pentru că noi avem niște reprezentanțe, niște departamente districtuale pe în teritoriu care se ocupă punctual de acest lucru, forțe de poliție care se ocupă strict de lupta antimafia și acest lucru ne-a permis să obținem rezultate majore. În același timp avem un parchet la nivel național și pot să vă spun că de aici ar putea să uh, apară sfaturi, cum spunea domnul Aguilar, pentru un eventual parchet european. Însă și noi, și în lupta pe care o purtăm împotriva mafia, și noi plătim acest preț al întârzierilor în funcționarea justiției și plătim și prețul unei legislații insuficient de agresivă și insuficient de riguroasă împotriva anumitor tipuri de infracțiuni, cum este corupția, cum sunt toate infracțiunile cu caracter financiar și, de fapt, noi, Comisia Antimafia, chiar solicităm să fim înzestrați cu măsuri mai riguroase împotriva tuturor acestor infracțiuni pe care le săvârșește mafia îndeoseb contri, ă, corupția și toate infracțiunile financiare. Și de asemenea este vorba despre o bună funcționare a justiției, care pentru noi e importantă din toate punctele de vedere. Ne-am înzestrat cu o împărțire pe categorii, ă, am identificat infracțiunile de mediu și aici va fi prezentă săptămâna viitoare Comisia împotriva deșeurilor și considerăm că în acest sens am obținut ă, rezultate majore. Suntem departe de ani în care și alte țări uh, pur și simplu veneau cu ajutorul camorei și a mafiei în general, veneau și își deversau deșeurile undeva în țara noastră. Practic, în acest moment uh, îi recompensăm uh, pe cei care reușesc să folosească cu bine pământul italian. Așadar, încă ceva și apoi o să dau celorlalți colegi cuvântul. Noi am deschis am, o comisie de anchetă în legătură cu imigrație și cu traficul de persoane și momentan nu există niciun fel de verificări în ceea ce privește și nu s-a confirmat nimic la nivel de proce- probleme procesual. Știm foarte bine însă că mafia este în stare să, să găsească banii și să facă bani de oriunde vine. Chiar și în recenta anchetă care se face acum la Roma, au fost implicate o serie de cooperativi care îi repartizau pe imigranți că, în unei tabere în detrimentul altei tabere. Și în ceea ce privește partea de transport, mai mult ca sigur acolo nu sunt bani că să fie public sau privat pe care mafia să nu știe să pună mâna și nu există niciun fel de vulnerabilitate de care mafia să nu știe să profite. De aceea trebuie să dăm dovadă de vigilanță maximă în toate domeniile și din toate punctele de vedere și în sfârșit, ca să pot apoi să le dau voie și colegilor să intervină, în legătură cu confiscarea bunurilor, care este un subiect uh, foarte drag nouă, am uh, prevăzut, să spunem, niște rezultate bilaterale cu Franța și cu Regatul Unit, care, sunt, uh, care vizează recunoaștere reciprocă și am dori ca acest lucru să fie extins la nivelul tuturor țărilor europene, pentru că în ceea ce privește descărcările, de pildă, există cazul faimos din uh, România de acolo și am dorit să putem să confiscăm uh, ceea ce se întâmplă acolo, ceea ce a ajuns acolo. Și în ceea ce ne privește restituirea bunurilor care au fost confiscate mafiei, restituirea către comunitate, deci practic să le scoatem din ilegalitate, să trecem în legalitate, toate aceste bunuri, toate aceste firme. Cred că acesta este de fapt principalul nostru obiectiv și acest lucru s-a întâmplat în cursul acestui an. Și din această perspectivă, sau și din această perspectivă, tragem învățăminte din uh, greșelile și vă da dovadă în acest an, mai ales în ceea ce privește buna funcționare a Agenției pentru Bunuri Confiscate și până la urmă nu avem noi acum timpul, dar um, n-ar fi rău să facem un schimb nu doar de experiență, ci și să răspundem ce rezultate am obținut noi. Vă mulțumesc și acum probabil că o să vrea să intervine doamna Garavini. Mulțumesc foarte mult. Înainte de toate doresc și eu să mulțumesc în mod clar uh, președintei Comisiei Antimafia pentru că a ales ca această comisie în timpul acestui mandat să se ocupe cu prioritate de combaterea activităților mafiote pe plan internațional, lucru care nu e tocmai simplu. Ba din potrivă, putem spune că în mandatele precedente, din păcate însă, nici nu se, uh, opțiunile politice nu aveau nici marginal vreo legătură cu acest lucru, fostele comisii antimafia și de aceea se impune să spun, uh, să insist pe acest curaj, pe act de curaj, pentru că este foarte importantă și opțiunea de astăzi, de a veni astăzi de aici în fața Parlamentului European, se impune de asemenea să insist asupra faptului că este un lucru foarte de relevant, pentru că nu putem să ne gândim la o luptă antimafia astăzi care să nu fie o luptă la nivel internațional și care să nu fie o luptă care, înainte de toate și mai ales, este o luptă europeană, pentru că fenomenele de tip mafiot, și nu mă refer neapărat la fenomenele care provin din Italia sunt din ce în ce mai îngrijorătoare, asta și pentru că există o cooperare foarte strânsă și o sinergie și, din păcate, există o sinergizare a intereselor, mai ales în ceea ce privește demersurile de organizare ale uh, organizațiilor mafiote, indiferent de țară, situația este într-atât de îngrijorătoare încât din ce în ce mai mult e nevoie de o luptă cât se poate de armonioasă și cât se poate de coerentă la nivel internațional. Acestea fiind zise, mă voi concentra pe câteva întrebări care au fost adresate și, îndeosebi, vreau să răspund întrebări referitoare la rolul pe care l-ar juca parchetul european și eventuala sinergie dintre parchetul european cu parchetele naționale care sunt implicate în lupta antimafia și, pe de altă parte, m-aș referi la partea referitoare la criminalitatea cibernetică, întrebări adresate precedent de către colegi. Înainte de toate, se impune să spun uh, că uh, trebuie să vedem cum a luat naștere și în comisia noastră această cerință de a lua măsuri astfel încât parchetul european uh, la crearea căreia se lucrează și care, din fericire, pe undeva devine o țintă realizabilă, căreia și președinția italiană a acordat un loc prioritar în programul referitor la siguranță și justiție, pot să spun că una dintre dorințele degajate în comisia noastră a fost ca acest parchet european să nu se mărginească la o luptă strict la nivel administrativ, la escrocherii administrative împotriva și fraude administrative împotriva a Uniunii Europene să meargă mai departe, să fie un adevărat parchet antimafia. Deci nu doar un parchet care să combată fraudele administrative, cât mai dăuntoare, cu atât mai grave, ci în același timp să-și dorească să atingă un obiectiv mai extins, cu alte cuvinte, cu adevărat să fie un parchet antimafia. Aceasta este dorința noastră și considerăm că acest lucru poate să aibă o contribuție majoră. De ce spun acest lucru? Deoarece astfel s-ar realiza uh, acea intuiție mărată lui Giovanni Falcone, uh, și anume crearea unui parchet care să încerce să identifice, să împletească elemente care reies din anchete și uh, eventual uh, la nivel național, fiecare în țara lui, anchete care din ce în ce mai mult în aceste spețe din lumea interlopă, din lumea mafiotă, permit din ce în ce mai mult să identificăm uh, anumite uh, convorbiri, anumite uh, elemente care se, se împletesc astfel încât parchetul în viziunea sa de ansamblu să fie în stare să combată acest tip de trafic și acest tip de interese ale lumii interlope. Și, și evident că e importantă contribuția parchetului, parchetul național antimafia, este de dorită o astfel de intervenție, care ar trebui să reprezinte unul din obiectivele de bază pe care să le urmărim, mai ales pentru a crea condiții și din punct de vedere judiciar, de a asigura această luptă din ce în ce mai eficace și care să respecte, să spunem, această condiție de combatere a activităților uh, mafiate. Vreau să insist un pic asupra uh, criminalității cibernetice. Aceasta este dintre problemele cele mai mari ale activității mafiote e anche tecnologici. Pentru că pot uh, utiliza noi instrumente tehnologice, deci e important ca și acolo să existe o colaborare strânsă la nivel internațional, în primul rând între uh, organele de anchetă. Unul din obiectivele pe care am mizat e cel al colaborării la nivel internațional între organele de anchetă, fie că e vorba de uh, magistratură, fie că e vorba de poliție, uh, și o consolidare a celor instrumente care deja de pe acum pot promova colaborarea și la nivel internațional, eliminând, uh, depășind obstacolele inerente statelor membre. Și deși încă nu s-a creat o unică bază de date europene, totuși oferă deja posibilitatea de a pune în comun uh, baze de date ale statelor membre, astfel încât se identifică forme de investiții mafiote și se uh, creează posibilitatea de a identifica locurile unde se găsesc investiții patrimoniale sau uh, spare de bani, aceste instrumente putând să-și aducă o contribuție importantă la lupta antimafia. Mă opresc aici și mulțumesc colegilor pentru răbdare și stau la dispoziția Comitetului pentru a avea și raport, raporturi bilaterale între state membre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Fava, un minut. Vreau doar să spun că îmi face și mie o mare plăcere să îl revăd pe domnul Moraes și să văd că a ajuns președintele acestei comisii, Mă bucur să îl văd și pe domnul Coelio, cu care am cooperat atât de bine cu ani în urmă în cadrul Comisiei de um, Închetă referitor la extrădări și cred că există un spirit de colaborare cu totul diferit, mult mai concret și mult mai pragmatic decât uh, am avut noi experiența în trecut și este și mai multă generozitate pentru că vorbim de un anumit, un anumit nivel de uh, independență, deoarece știm foarte bine că uh, mafia este o amenințare care a invadat viețile eh, și teritoriile tuturor statelor membre și reiau dorința mea să se lucreze îndeoseb pe marginea două instrumente, mai ales cele în legătură cu care avem cea mai bună calitate, să spunem, a muncii noastre la nivel instituțional, cu alte cuvinte, o nouă directivă referitoare la confiscarea bunurilor și un parchet antimafia care să nu se ocupe de fraude, ci care se ocupe de mafie la nivel european. Încă o dată vă mulțumesc și spor la treabă. Bravo, doamna președinte. Mulțumesc, domnul Duva. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să lămuresc faptul că noi, Comisia Antimafia, um, nu suntem aici doar ca să prezentăm un raport, ci pur și simplu să putem avea acest tip de intervenții și de aceea doresc să mulțumesc celor care au intervenit și care au vorbit de această infracționalitate um, pentru că de cibernetică, pentru că sunt probleme într-adevăr mai mari, însă este la fel de adevărat că mafia evoluează pot să vă spun că acest fenomen nu este de subestimat și putem uh, lua în calcul și posibilitatea de a combate acest lucru. Aș vrut să răspund uh, uh, colegului nostru referitor la bunurile confiscate, să știți că nu sunt suficiente numai noi resurse pentru această agenție, ci în egală măsură este nevoie și de voința politică de a ne implica și a ne implica nu doar la nivel economic, ci și cu resurse umane. La ce mă refer? Mă refer la faptul că de pildă, în continuare nu au fost făcute numirile în Consiliul uh, Director, din Consiliul de Justiție, nici Consiliul de Afaceri Interne. E locul aici să polemizăm, însă nu știu dacă e vorba de rea credință sau de neglijență. Cu siguranță însă prioritățile noastre Comisiei Antimafia nu sunt aceleași cu prioritățile guvernului, iar în ceea ce privește uh, reprezentanta verzilor, dincolo de cele spuse de către doamna președinte Bindi, Aș spune că în Italia mai există o comisie de anchetă care se ocupă cu mafia ecologică, tocmai pentru a încerca în ce mod se implică Italia pe toate fronturile. Vă mulțumesc! Onorevole Scopelli. Mulțumesc și acum do doamna Scopeliti. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru că doresc să adresez și eu un salut colegilor din această comisie pentru interesul demonstrat și pentru faptul că au vrut ca acest subiect uh, al cel mai mafia să fie unul dintre subiectele ordinii de zi, doresc să subliniez și să adaug celor spuse de către doamna președinte Binde și de către doamna Garavini, faptul că este cât se poate de important să combatem, um, să luptăm împreună cu toții, pentru că această problemă a activității mafiote s-a intensificat în Italia și a creat atât de multe probleme. Și acesta este rodul unei lipse de voință de a vedea problema așa cum este ea. Și cred de aceea că aici, în Europa, este extrem de important să cercăm să înțelegem că mafia nu e doar o problemă din sudul Europei, nu doar o problemă a Italiei, pur și simplu, ci este o problemă a tuturor, pentru că, din păcate, mafia investește și doresc să mă refer, să continui ideea lăsată de colega Chinici. Investesc acolo unde sunt, de unde ies banii cei mai mulți. De ce este foarte important să punem la punct un astfel de, o astfel de rețea care să ne permită să avem cu toții forța să spunem nu, nu e o problemă atât de îndepărtată, nu este o problemă doar a Italiei, ci este o problemă la nivel european și ne-am dat seama de acest lucru. Ține minte um, măcelul de la Duisburg din Germania de acum câțiva ani și vreau să spun, încerc uh, și eu, așa cum s-a mai întâmplat, încerc să prezint voința noastră tuturor să ne răzvrătim împotriva unei probleme uh, prezente care chiar dacă nu se vede, este din ce în ce mai pregnantă și din păcate nu este suficient luată în calcul. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Uh, mă tem că dispul, timpul avut la dispoziție s-a scurt. Doresc că cer iertare colegilor noștri, ceilalți membri ai comisiei, pentru disponibilitate și uh, Putem spune că comisia noastră funcționează și ca urmare a contribuției consilierilor și mai ales magistraților și procurorilor care sunt detașați și a forțelor de care sunt detașate pe lângă comisia noastră. Doresc să le mulțumesc și lor de aici, de această tribună, pentru munca depusă zi de zi alături de noi. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru atenție. Mulțumesc întregii comisii. Mulțumesc foarte mult, doamnă Bindi. Din păcate, trebuie să punem capăt acestei dezbatere excelente și cred că a fost o dezbatere de mare calitate. Sunt de părere că ce se vede aici este o maturitate a dezbaterii între uh, a comisiei dumneavoastră și discuțiile care se poartă legate de lucrul pe care îl facem. Iar în privința comisiei CRIM, uh, lucrăm din greu uh, la uh, agenda politicii penale în această uh, comisie libe. Uh, și avem deja o istorie importantă privind problemele membrilor italieni. Este vorba și despre acest mandat și despre mandatul precedent. Cred că exemplul lor uh, a, uh, a susținut dezbaterea și vreau să uh, le mulțumesc și membrilor Parlamentului care au vorbit și celor care nu au luat cuvântul. Am lucrat cu ei mult timp și avem o lungă istorie a legăturilor între noi și după cum a spus Fernando, aceste legături uh, au ca rezultat un conținut practic Birgit a spus și ea, acum ideea este să punem în aplicare măsuri legislative practice și asta înseamnă că putem face ceva. Poate că nu este vorba doar despre Italia, ci despre întreaga Uniune Europeană. Deci am ajuns uh, la un punct crucial și uh, Cred că acum trebuie să ne ocupăm de aspectele profunde pe care le menționa Caterina mai devreme și de legislația care trebuie pusă în aplicare. Și alți colegi menționând-o și pe aceasta. Cred, deci, că a fost foarte importantă această dezbatere spre sfârșitul președinției italiene. Cred că momentul este cel mai potrivit. Sunt încântat că am avut această dezbatere în acest moment. Uh, uh, sunteți bineveniți și vom continua să păstrăm aceste legături pentru că, indiferent dacă Comisia CRIM va merge mai departe, noi vom continua cu această agendă în viitor și probabil ne vom revedea destul de curând. Deci, încă o dată, vă mulțumesc dumneavoastră și colegilor dumneavoastră, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici azi. Mulțumesc! Mulțumesc! colleagues, um, we can move, um... Dragi colegi, cred că putem să mergem, să trecem la următorul punct de pe agenda zilei. Așteptăm o secundă. Așteptăm un moment să se așeze colegii. Okay, colleagues. Um, Bun, stimați colegi, să trecem la următorul punct studiul respectului drepturilor fundamentale pe la frontiere și avem uh, câteva uh, puncte de frontiere din Uniunea Europeană pe care le discutăm și ca o scurtă uh, introducere, pe 10 noiembrie, Agenția pentru Drepturile Fundamentale, împreună cu președinția italiană, și-a ținut conferința privind drepturile fundamentale și s-au discutat anul acesta drepturile fundamentale și imigrația cu ocazia conferinței eh, au fost publicate și două studii pe care le-am prezentat eh, comisiei. Eh, primul studiu se refera la drepturile fundamentale în aeroporturi și al doilea la granițe. Domnul Frisel Roscam Avenia este conducătorul Departamentului de Comunicare al agenției și el este aici. Astăzi ne va face o scurtă prezentare, după care vom avea timp pentru dezbatere și pentru a pune întrebări. Domnule, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc că ați invitat Agenția Uniunii Europene pentru Drepturile Fundamentale să-și prezinte cele mai recente rapoarte care, după cum ați spus, au fost lansate cu ocazia conferinței care a avut loc acum doar câteva săptămâni la Roma, unde am avut de asemenea plăcerea de a avea o contribuție a vicepreședintei dumneavoastră. Uh, ce voi face acum? Vă voi explica scurt cele două rapoarte pe care le-am publicat. Cele două rapoarte pe care le-am lansat au uh, completat o trilogie, pentru că încă de anul trecut uh, am uh, prezentat un raport privind uh, verificările la uh, frontierele maritime, raport care a fost lansat chiar la această comisie în martie anul trecut. Uh, Acum completăm această cercetare cu uh, o prezentare a raportului nostru privind uh, drepturile fundamentale la aeroporturi și uh, la punctele de trecere a frontierei. Ce am făcut? am analizat aspectele legate de drepturile fundamentale menționate atât în acheul Schengen, care include și codul frontalier Schengen și, de asemenea, în acheul european. Și am văzut în ce măsură aceste considerații sunt uh, respectate de pe lucrătorii vamali. Am făcut peste o mie de interviuri cu imigranți, uh, cu autoritățile vamale și cu membrii societății civile din 11 state membre, dar și în Maroc, Turcia, Serbia și Ucraina. Uh, am avut și o monitorizare realizată de 400 de lucrători vamali care mi au pus la dispoziție foarte multe date utile și întregul proiect a fost coordonat în uh, legătură strânsă cu uh, colegii noștri de la Frontex. Trebuie să subliniez faptul că ce am analizat în mod deosebit au fost uh, verificările frontaliere privind cetățenii statelor terțe, deci nu cetățenii statelor Uniunii Europene. Ce am descoperit este că în timp ce um, în general, aceste verificări la aeroporte uh, sunt, au loc în mod rutinat, fără, incident, fără incidente. Au apărut multe aspecte care încalcă drepturile fundamentale ale călătorilor și sunt cinci domenii unde am uh, identificat posibilități de îmbunătățire și uh, am făcut recomandări autorităților pentru a ține cont de aceste domenii. În primul rând este vorba despre oamenii care au nevoie despre, de protecție internațională și voi discuta cele cinci puncte imediat. Al doilea aspect se leagă de accesul la informație și uh, la posibilitățile de apel. Al treilea lucru, reprezentarea copiilor, în special a copiilor neînsoțiți, în al treilea rând respectul față de data, viața privată și protecția datelor și apoi este vorba și despre tutela temporară. Pe următorul slide vom vedea în ceea ce privește accesul la protecție internațională că ceea ce am descoperit este o provocare uh, trebuie să avem o claritate mai mare în ceea ce privește indicațiile privind dorința de a solicita protecția internațională. Ce am descoperit, practic, este că în uh, mai multe cazuri, din punctul nostru de vedere, multe cazuri, când cineva, de pildă, spune îmi este teamă să fiu ucis dacă mă întorc, mai degrabă decât să spună sunt uh, refugiat politic și am nevoie de uh, azil, uh, acest lucru, acest lucru nu i-a fost dat uh, suficientă urmare. Nu s-a făcut referire la procedurile de azil. Este un lucru foarte important din punctul nostru de vedere. Am arătat de asemenea că nu toți pasagerii din state terțe au fost abordați individual, chiar dacă existau semne de nevoie de protecție. Uh, însă am putut identifica și practici promițătoare, mai ales în ceea ce privește ă, echipele specializate de la aeroportul din Frankfurt, în timp ce ă, la granița între Polonia și Ucraina am ă, descoperit proceduri bune pentru cei care au nevoie de protecție internațională și după cum veți înțelege, în ultima jumătate de an acest lucru a fost foarte semnificativ. Acest slide arată că după cum am spus, doar dacă oamenii spun foarte clar sunt refugiat, acest lucru a fost recunoscut ca o nevoie de a aplica procedurile de azil în 95% dintre cazuri. În 79% dintre cazuri acest lucru nu a fost făcut de angajații de la vamă dacă lucrurile nu au fost exprimate la fel de explicit. Uh, și în ceea ce privește frontierele teritoriale, doar 64% au reacționat la cererile care nu sunt formulate cu acest nivel de claritate și 30% dintre cei pe care i-am intervievat au spus că nu au făcut nimic, nu au întreprins nimic în acest sens. Al doilea aspect pe care doream să vi-l împărtășim și unde credem că putem să ameliorăm lucrurile, este pe următorul slide, este cel legat de accesul la informații. Aici am identificat trei provocări principale. În primul rând, furnizarea sistematică de informații privind scopul anumitor verificări și procedura, mai ales uh, o a doua uh, verificare. După ce prima verificare a avut loc și după ce s-a stabilit de către autorități că este nevoie de o a doua verificare, în mai multe cazuri, ceea ce am descoperit este că scopul și procedura nu au fost suficient comunicate și explicate, lucru care este prevăzut de articolul 7 al acordului Schengen. Uh, al doilea aspect este când cuiva i s-a refuzat intrarea într-o anumită țară și în toate cazurile am descoperit că informațiile au fost furnizate legate de posibilitatea de a obține asistență uh, juridică și am lucrat la acest lucru. În al doilea rând, accesul efectiv al organizațiilor care pun la dispoziție consiliere juridică și interpretare nu este un acces garantat la toate punctele de frontieră pe care le-am analizat și în al treilea rând probleme de limbă pe care le-am identificat de asemenea, după cum vă puteți da seama, acestea blochează comunicarea eficientă între angajații eh, vamal și eh, cetățenii statelor terțe. Ceea ce am observat este că mai puțin din jumătate eh, dintre ofițerii intervievați la punctele de frontieră ne-au spus că dau informații privind scopul și procedurile, deci mai puțin de jumătate. În ceea ce privește refuzul de a permite intrarea, mulți dintre ofițerii noștri nu dau informații privind sprijinul juridic de care poate poate beneficia respectivul refuzat, care este un drept fundamental dacă solicitarea de a intra într-o țară ți-a fost refuzată. Ultimul punct se referă la accesul organizațiilor care pun uh, la dispoziție asistență. Mult, mulți au spus că nu garantează acest acces Ehm, este vorba despre organizații ca înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați sau uh, Comisia uh, pentru Prevenirea Torturii. Am descoperit uh, practici bune la aeroportul Fiumicino din Roma, unde există un birou care pune la dispoziție informații, asistență și interpretări pentru pasagerii din statele terțe. Chiar și pasagerilor cărora li se refuză intrarea putem să trecem la al treilea aspect care a produs îngrijorare la agenția noastră în baza acestei cercetări se referă la poziția vulnerabilă a copiilor neînsoțiți. Ce am văzut că aranjamentele nu sunt întotdeauna eficiente în țările pe care le-am analizat în momentul așa numitei verificări a doua. Uh, și, după părerea noastră, în această etapă este nevoie ca un reprezentant independent să fie prezent pentru a garanta respectul interesului copilului. Fără, uh, deci să nu existe nicio a doua verificare fără prezența unui tutore temporar sau unui însoțitor temporar Uh, am văzut la Schiphol, la aeroportul din Amsterdam, o practică bună unde toți copiii sunt aduși uh, la o recepție și acolo vine un tutor care este prezent la primul interviu cu uh, poliția pentru imigranți. Al doilea aspect care ne îngrijorează este sensibilitatea copii, uh, față de copii. Știm că formările în privința copiilor sunt destul de limitate și știm, de asemenea ne-au spus funcționarii vamali, că sunt foarte interesați să fie formați mai bine în privința poziției vulnerabile a copiilor Aici avem o practică bună în uh, Marea Britanie, mai ales la aeroportul din Manchester, unde uh, am analizat uh, situația și avem ofițeri de imigrație care sunt formați pentru a comunica cu copii. Și fiecare punct de verificare are un ofițer care este format în mod special pentru discuțiile cu copii. Bun, trecem la al patrulea aspect, eh, respectul față de viața privată și protecția datelor ce am observat este că nu, toate, nu toți funcționarii vamale îi informează pe pasagerii privind procedurile uh, legate de respingerea uh, interdip Și uh, ni s-a părut foarte îngrijorător pentru că există o rată ridicată de eroare în sistemul informațional uh, Schengen. Uh, lucru pe care ne l-au comunicat funcționarii VAMAL. Ei înșiși ne-au spus că există procente ridicate ale cazurilor în care li se pare că bazele de date uh, au uh, o rată de eroare ridicată. Deci orice uh, poziție bazată pe baza de date uh, are un efect uh, foarte puternic asupra drepturilor unei persoane. A doua provocare practică este disponibilitatea limitată a interpreților profesioniști. I-am întrebat pe ofițer dacă se bazează pe alți pasageri în cazul în care un pasager are probleme de comunicare și cei mai mulți funcționari, vamal de la aproape toate cele cinci aeroporturi și putem să vă arătăm acest lucru în următorul uh, slide. Deci apro aproximativ 65% se bazează pe alți pasageri în calitate de interpreți. Acest lucru are implicații evidente, nu doar pentru calitatea comunicării, inclusiv identificarea nevoilor de protecție, ci și pentru aspecte legate de protecția datelor. Acest lucru este problematic în și în ceea ce privește formarea la care au acces ă, funcționarii vamali. 45% din cei intervievați la aeroport au spus că n-au avut nicio formare în acest domeniu și ă, alții ă, în mod limitat. În al cincilea rând, ultimul punct care îngrijorează agenția noastră este legat de condițiile uh, privind reținerea temporară. Pare o provocare uh, la mai multe puncte frontaliere pe care le-am analizat, uh, disponibilitatea alimentelor și apei, accesul la toaletă și uh, locuri de odihnă. În al doilea rând, tratamentul aplicat persoanelor vulnerabile, am avut uh, copii puși în, într-un fel de centre de plasament ale cu adulți, unde femei treb- uh, sunt femei care trebuie să-și petreacă uh, noaptea, de pildă, într-un centru uh, mixt unde nu pot încuia ușa. În al treilea rând, comunicarea cu lumea exterioară este limitată când cetățenilor state terțe trebuie să-și predea telefoanele mobile și nu au acces la agenda. Sigur, acest lucru le pune probleme în ceea ce privește organizarea documentelor, în contactarea celor pe care ar dori să-i contacteze pentru a fi asistați. Uh, avem la aeroportul din Manchester o practică promițătoare unde pasagerii reținuți temporar ă, primesc un telefon mobil în care își pot introduce cartele SIM și astfel să aibă acces la agende și să îi contacteze pe cei care i-ar putea ajuta să-și organizeze documentele necesare. În cele din urmă, uh, Ehm, ce dorește să facă mai departe organizația noastră în cooperare cu partenerii, în principal cu Frontex, cu care dorim să avem o cooperare în privința manualului eh, despre copii pe care eh, l-au redactat. Eh, avem cooperare și cu alte agenții, agenții de justiție și afaceri externe, Europol, de asemenea, am vrea să implicăm pe aceștia într-o continuare foarte practică pentru a vedea care dintre recomandările pe care le-am făcut ar fi de competența lor vom um, contribui mai departe la evaluările Schengen și începând cu anul viitor vom uh, pune pe picioare un uh, proiect important în care vom analiza elementele legate de drepturile fundamentale în ceea ce privește identificarea biometrică, um, care devine din ce în ce mai importantă la punctele de frontieră. Domnule președinte, asta am vrut să vă împărtășesc și poate o concluzie în ceea ce mă privește, uh, prin care doresc să vă atrag atenția față de conferința conferințele, uh, concluziile cuprinzătoare ale conferinței, pe care sper că le veți putea împărți ulterior aici în comisia dumneavoastră, legate printre altele de aspectele legate de controlul frontalier și de o necesitatea unei abordări privind drepturile omului, incluzând cooperarea cu statele terțe. Uh, la această conferință am avut 300 de practicieni, câțiva experți guvernamentali, organizații internaționale, organizații non-guvernamentale și reprezentanții ai mediului științific și vreau să vă atrag atenția asupra concluziilor acestei conferințe. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și eu. Interesante cercetări. Eh, poate că eh, reprezentantul Frontex eh, vrea să facă câteva comentarii. Nu? Nu, nu e obligatoriu. Bun. Nu atunci, e în regulă. Frontex. Frontex vrea să... Vreți să faceți un scurt comentariu? Pentru că și eu vreau să pun o întrebare. Mulțumesc foarte mult. Numele meu este Imaculat Danata. Sunt ofițerul pentru drepturi fundamentale al Frontex. În primul rând, Mulțumesc agenției pentru uh, aceste studii foarte solide care completează uh, studiul realizat anul trecut privind punctele de frontieră maritime. Uh, ce am făcut noi, am studiat acest raport cu mare atenție și am încercat să uh, includem părțile aplicabile mandatului nostru în operațiunile pe care am desfășurat și avem de gând să facem același lucru cu uh, noile studii după ce vor fi publicate. Bineînțeles, există anumite îngrijorări uh, că anumiți funcționari uh, vamal nu vor activa uh, aceste mecanisme uh, legate de protecția internațională și de vulnerabilitate, dar cred că în mare uh, vom uh, ține seama de aceste lucruri deja discutate legate de lipsa unor indicații foarte clare uh, ale aspectelor legate de protecție internațională și de vulnerabilitate și trebuie să devenim mai proactivi și funcționarii vamali trebuie să devină mai proactivi și trebuie să pună în aplicare aceste mecanisme de referință am început discuțiile și cu biroul dumneavoastră și cu uh, biroul înaltului comisar pentru refugiați pentru a crea uh, anumite module de formare pentru uh, legislația internațională privind refugiații. Sperăm ca aceste uh, formări să fie disponibile anul viitor pentru toți cei care uh, vor fi implicați în asemenea proceduri. Din punctul meu de vedere este vorba evident și despre funcționarii vamali. De asemenea este foarte bună și ideea um, acestui uh, manual uh, privind identificarea riscurilor la care sunt expuși copii. Uh, mai avem de lucrat la acest manual în privința aeroporturilor. Am ținut cont de faptul că trebuie, avem nevoie și de bani pentru a împărți acest manual. Uh, Tocmai uh, încheiem o, o operație comun, operațiune comună privind acest manual și privind uh, riscurile la care sunt supuși copiii în mai multe aeroporturi. A fost o operațiune comună foarte specială pentru că a fost o binare între funcționari vamali care au lucrat cu experții, au cooperat foarte strâns uh, și a fost un mare succes. Uh, toți au resimțit acest lucru ca pe un parteneriat adevărat și cred că acesta este un model pentru cooperarea viitoare în aspecte deosebit de, fundament, de sensibile legate de drepturile fundamentale. Și ar mai fi câteva aspecte legate de formare, acestea pă, sunt discutate în acest moment, inclusiv nevoia de a vorbi despre drepturile fundamentale în toate formările noastre de la Frontex, nu doar la anumite formări privindu-i pe copii sau pe, pe legea pe refugiaților. Toate formările ar trebui să includă și aspecte legate de drepturile omului, atât la punctele de frontieră maritime cât și la cele teritoriale Uh, vom ține seama de recomandările dumneavoastră și uh, vom actualiza studiile noastre cu ajutorul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Aceste studii studii reprezintă o cantitate foarte mare de muncă pentru a monitoriza porturi și aeroporturi. Știu acest lucru pentru că membrii de aici au, au avut chiar studii de caz cu oameni care, care le s-au încărcat drepturile Uh, au fost lipsiți de libertate în porturi și aeroporturi, uh, probleme cu copiii care au avut dificultăți. Știm că acestea sunt cazurile cele mai complexe, deci uh, să creezi două rapoarte chiar în niște aeroporturi selectate uh, Uh, este o sarcină extrem de complicată și știm acest lucru pentru că nimeni nu a făcut-o până acum. Deci, în primul rând, aș dori să vă felicit pentru că ați făcut-o. În al doilea rând, avem mulți membri care vor pune întrebări și aș vrea să încep eu această problemă a demnității umane și a libertății ați Eh, acoperit despre eh, Convenția eh, Drepturilor Fundamentale ale Omului, ați vorbit despre ce se întâmplă în porturi și aeroporturi, ce dificultăți există. Membrii de aici au văzut poate aceste incidente, au fost martori la asemenea incidente. Își spun acest lucru din punct de vedere structural Ați analizat situațiile în care ar putea fi exista remedii legale în legislația europeană, dar n-ar fi cazul ca la nivel național să ă, legile antidiscriminare ă, să fie aplicate la verificările vamale. O bună parte a legislației antidiscriminare Mm, nu este aplicată la aeroportul. Vă dau un exemplu. Există un stat membru important care nu aplică o anumite legi antidiscriminare în porturi și aeroporturi și motivul este că aceste, acestea sunt zone unde oricine poate să facă ce vrea. Sigur, nu vreau să folosesc un termen mai dur, dar legislația este creată în așa fel încât acolo se poate face orice. Ați analizat acest lucru? Pentru că când ești oprit și când ești percheținat se pot întâmpla foarte multe și am avut uh, ocazia să analizez aceste rapoarte și vorbiți despre convenție, vorbiți despre cartă, dar realitatea în porturi și aeroporturi Uh, când există percheziții la piele sau diferite uh, alte dificultăți, reprezintă situații dure, situații obișnuite și întrebarea mea este ați văzut, ați analizat ce se întâmplă în prevederile legale naționale? Vă dau un caz recent din Polonia. Uh, un, unui bărbat i s-a cerut să-și scoată turbanul în mod repetat i-au cerut insistență și îl scoate, sigur că el ar fi putut scoate, l-au pus să și îl scoată în mod ritual pentru a-l umili de fiecare dată. Și acest lucru a ajuns în fața instanțelor naționale și evident omul a pierdut uh, nu a avut uh, posibilitatea să facă recurs. Uh, Spun acest lucru pentru că aceste rapoarte sunt excelente, dar cred că în legislațiile naționale posibilitatea de a-i umili pe pasageri în porturi și aeroporturi este un lucru care poate apărea fără să aibă prea mari efecte. Asta mă îngrijorează pe mine și mă întreb dacă aveți un punct de vedere în această privință, pentru că legislația națională creează situații foarte dificile în momentul în care ești reținut într-un mod discriminator. Uh, Asta, sigur, ați acoperit și alte domenii, v-ați vorbit despre posibil, ca posibilitatea de a obține azil despre copii, dar mm, dincolo de această întrebare, mm, prima întrebare vine de la Timothy Carpon. Timothy. Foarte interesant. Mm? Important one. Mă leg de ceea ce spunea dumneavoastră, dar dintr-un punct de vedere diferit sau chiar diametral opus, pentru că sigur că Ehm, misiunea autorităților vamale și polițienești e una extrem de dificilă. Pe mine m-ar interesa. Eu cred că ar trebui să fie codul de conduită aeroportului din Manchester. Nu știu dacă a făcut uh, sau nu parte acestui studiu. Bun, nu e cel mai mare aeroport din Regatul Unit. Ehm, în alte țări uh, există aeroporte mai, aeroporturi mai mari care au participat la uh, acest studiu, însă totuși uh, are un flux mare de pasageri. Însă există un fel de uh, lacună în lege aici. Nu știu, uh, ce mă reiștește aici e că în raport se spune că gărdile de frontieră ar putea fi ostile din punct de vedere verbal, dar când aici intrăm în domeniul uh, subiectivității, practic, am cunoștință de multe cazuri în care unii ulterior, într-o procedură juridică, au afirmat că nu au fost tratați așa cum se cuvine de uh, agenții de frontieră. Dar, până la urmă, când se analizează lucrurile, ar putea fi vorba de o neînțelegere. Sau chiar acei oameni sunt cei care, în unele cazuri, uh, utilizează acuzații de ostilitate sau lipsă de prietenie și apoi uh, le continuă și în cursul unei proceduri juridice. Însă, Sigur că asta nu se poate face decât când, după ce oamenii se acceptă pe teritoriul țării. Dar dacă ești pe aeroport și nu ai fost acceptat pe teritoriul unei țări, orice ai fi tu, uh, imigrant, solicitant de azil, atunci ești într-o situație dificilă pentru că nu ai acoperire juridică. Eu cred că e necesar pentru că există și chestiunea admisiei pe teritoriul unei țări, care este un proces care se decide conform regulilor țării respective. De, cred că este lipsă de claritate aici. Deci salut raportul și munca ce stă la baza acestea, însă consider că unele afirmații de acolo sunt nerealiste, um, unele părți uh, sugerează niveluri de respect care mi-e teamă că într-o lume normală uh, Eh, sunt extrem de dificil de garantat. Sper că standardele în aeroporturile din Regatul Unit sunt în general înalte, codurile de conduit uh, eh, uh, sunt respectate în modul în care se tratează oamenii, mai ales copiii trebuie să beneficieze de un tratament diferit când sunt în Europa. Nu peste tot standardele sunt bune, trebuie îmbunătățite, însă, după cum am spus, competențele actuale și efectul lor uh, juridic, cred că în, acest, uh, în această etapă, cel puțin, sunt uh, deosebit de neclare. Mulțumesc. Da, sigur că trebuie ca la aeroporturi să existe un statut juridic cert. Pentru că acolo statutul este diferit, să trebuie să fie și acolo lucrurile clare din punct de vedere juridic. E important. Cealaltă chestiune la care m-am referit e problema coerenței între porturi și aeroporturi. Deci, uh, poate ce s-a întâmplat în Polonia, oh, nu dau vina pe Polonia, dar ce s-a întâmplat în Polonia poate diferă de ceea ce s-a ce întâmplat în Germania în același timp. Deci e și o chestiune de coerență între porturi și aeroporturile din diferitele țări și uh, din propria mea experiență, aș spune că diferențele sunt uh, chiar uh, masive uh, în Uniunea Europeană. Bun, trebuie să analizăm și problema asta. Birgit Sipel, următoarea întrebare, vă rog. Mulțumesc. Poate mi îngăduiți o scurtă remarcă în legătură cu conferința drepturilor fundamentale și rezultatele acestora am apreciat ce a spus în legătură cu abordarea bazată pe drepturile omului pentru a combate traficanții. De când e vorba de controlele la frontieră și problemele pe care le menționați, eu aș întreba de ce anume atunci când e vorba de faptul că nu sunt uh, spații corespunzătoare, că nu există interpreți, uh, că personalul nu e calificat pentru a uh, se ocupa de copii sau alte grupuri vulnerabile. De ce se întâmplă toate astea? Pentru că autoritățile competente nu sunt conștiente că există problema asta? Pentru că nu sunt gata să cheltuiască destui bani pentru a-și forma personalul sau a rezolva toate celelalte probleme? Și încă o întrebare. Până la urmă, oare autoritățile competente doresc sau nu să schimbe organizația sau uh, să schimbe chestiunile legate de finanțare pentru a rezolva toate aceste probleme? Mulțumesc! Foarte bună întrebare. Și acum Juan Fernando. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se va baza pe eh, ceea ce au spus eh, anterior colegii mei cu îngrijorările pe care le-au exprimat, pentru că sigur apreciem cu toții rolul jucat de Agenția pentru Drepturile Fundamentale când e vorba de a face analize și de a furniza informații în legătură cu ceea ce se întâmplă la frontierele terestre și în aeroporturi cu respectarea drepturilor fundamentale. Însă, sigur că știm cu toții că avem o problemă de comunicare. E clar că milioanele de cetățeni europeni care călătoresc uh, dintr-un stat în altul al Uniunii Europene astfel încât în mod constant, săptămânal, sau noi, membrii Parlamentului European, aproape zilnic, trecând prin aceste experiențe ale controlelor la frontieră, care sigur stârnesc îngrijorări. Noi avem o formare unii, unii suntem juriști, oricum suntem politicieni, știm ce se află în spatele tuturor acestora, dar milioane de oameni în jurul nostru nu știu, nu cunosc aceste lucruri, nu știu care sunt standardele juridice care pot justifica un asemenea tratament uh, în aeroport. Nu știu dacă sunt sau nu victima unei discriminări în ce privește activitatea profiling cărora, sunt, uh, cărora le sunt supuși, uh, în special unii uh, dintre cetățeni, nu toți. Deci, avem probleme și v-aș întreba ce credeți că se poate face pentru a îmbunătăți lucrurile în acest domeniu, pentru a aduce la cunoștința publicului că există o carte europeană de drepturilor fundamentale care trebuie respectată Cum putem noi, legiuitorii din Parlamentul European, să îmbunătățim lucrurile pentru a avea standarde generale care să ne poată permite să ne asigurăm că legislațiile naționale respectă standardele europene și să se respecte natura obligatorie acestor legi. Cum să ne asigurăm că cei care sunt implicați în punerea în aplicare a legislației legate de securitate sunt conștienți că există acolo probleme uh, ce implică respectarea drepturilor fundamentale. Dar uh, sunt agenți uh, ai, ai unor agenții particulare de securitate care sunt angajați și nu cunosc aceste lucruri. Nu fac decât să aplice niște ordine. Și ori de câte ori cineva îndrăznește să protesteze, uh, să spună că trebuie respectată demnitatea umană, care practic este un drept fundamental înscris în cartă. Ei spun, bar n-avem despre ce vorbiți, noi nu facem decât să urmăm ordinele și trebuie să faceți exact ce vă spunem noi și exact ceea ce face toată lumea, adică să ascultați. Aici stați în picioare, aici nu vă atingeți de bagaj, rămâneți pe loc, intrați prin controlul personal, așa sunt uh, tratați oamenii în aeroporturi. Cum putem oare să rezolvăm această problemă cu puterea în aplicare a legii? ca să schimbăm lucrurile. Conform tuturor acestor studii și analize eh, pe care <laughs> practic suntem obligați să le apreciem atât de mult. Thank you, Van. I think you're uh, relating your experience. Mulțumesc. Sigur că am trecut cu toții prin aceste experiențe. Cred că de la, la, la știu, știu când, când ai fost pe aeroportul JFK, uh, n ai povestit prin ce ai trecut acolo. Bun. Urmează Doamna Bonfoa. Je vous remercie. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc invitatului pentru aceste două rapoarte foarte instructive, care pun în lumină aspecte insuficient cunoscute uh, legate de controlul la frontierele externe. Se pune accentul pe dimensiunea securitară mai degrabă decât pe respectarea drepturilor fundamentale. Este un studiu, uh, sunt studii detaliate care reflectă lucruri îngrijorătoare, că nu se respectă drepturile omului, demnitatea umană, lipsa unui recurs, Uh, discriminarea față de copiii neînsoțiți, recomandările formulate sunt foarte prețioase și acum trebuie să se întreprindă pe urma lor și acțiuni concrete. Întreb, cum are statele membre, Comisia, au uh, reacționat la aceste propuneri? S-au angajat să le pună în practică? Agenția Drepturilor Fundamentale uh, va monitoriza cum se aplică recomandările sale, mai ales în privința ideii de a integra mai mult dimensiunea drepturilor fundamentale în evaluările Schengen cum are putem noi, parlamentarii europeni, să profităm cât mai bine de rezultatele acestor studii în munca noastră de legislativă? Mulțumesc! Thank you very much, but a serious point in relation to... Mulțumesc foarte mult. În orice caz, o întrebare foarte serioasă este că acest raport se referă și la profiling, deci este o observație importantă pe care o faceți. Is, uh, Miss Winberg, please. Miss Winberg. Mulțumesc, doamna Winberg. Eh, eh, mulțumesc foarte mult eh, și vă mulțumesc și pentru o prezentare cât se poate de interesantă. Așa este, vă confruntați cu foarte multe dificultăți, însă aș fi vrut pur și simplu să remarc faptul că suntem foarte deschiși în ceea ce privește folosirea sistemului VIS, sistemul de vize și Asta din perspectiva modului în care Frontex își efectuează verificările, precum și o strictă aplicare a regulamentului de la Dublin. Acum, pe acest subiect, aș avea o întrebare și anume dacă s-au făcut studii în legătură cu modul în care se respectă sau nu regulamentul Dublin. Okay, thank you. Mulțumim și noi. Cred că astea sunt toate întrebările. De aceea vă dau din nou cuvântul și mulțumesc încă o dată pentru raport cât se poate de interes. Um, chairman, starting with... Mulțumesc, domnule președinte, începând de la întrebarea noastră privind lipsirea de libertate. Uh, și cum uh, se respectă sau nu legislația națională, nu a făcut niciun fel de cercetări, dar e adevărat că um, și codul de frontiere Schengen, care este o parte a acheiului comunitar și a acheiului Schengen, este cât se poate de valabil și aplicat la acele puncte de tragere a frontierei, motiv pentru care, sigur, cetățenii trebuie să fie tratați în mod demn. De aceea, acest lucru nu este supus la îndoială nicio secundă. Practic, trebuie să vedem când oamenii au fost reținuți, când au fost privați de libertate, măcar să fi fost în mod adecvat informați de ce se întâmplă și de ce se întâmplă acest lucru și, în egală măsură, trebuie să li se asigure acces la uh, ajutor juridic și uh, să aibă acces la toate informațiile. În acest caz am constatat că, mm, mai mult ca sigur, nu în toate cazurile s-au oferit în mod adecvat toate informațiile. Era o întrebare în întrebare cumva referitor la anumit tip de împărțire pe uh, etnii ce am făcut noi în acest sondaj pe care l-am transmis grănicenilor și am spus uh, și le-am, 400 dintre ei l-au și completat. E un eșantion bun. Sondajul este anexat raportului. Le-am pus întrebări în legătură cu modul în care făceau această profilare și s-a constatat că, per total, nu apăreau modele de discriminare sistematice, dar am observat că există incidente ale unor tratamente ce puteau fi considerate discriminatorii și care sunt constatate, iar pasagerii intervievați au considerat că um, la verificările secundare au existat um, tratamente discriminatorii. În legătură, deci, cu dimensiunea tehnică, în legătură cu care vorbeam și în legătură cu care deja în 2010 am uh, redactat acest manual, această broșură referitoare la profiling etnic, uh, cum să evităm acest lucru. Acest lucru viza mai ales pe uh, cei care activează în domeniu. Este un uh, document care sperăm noi să poată fi în continuare luat în calcul și noi am și recomandat colegilor de la Frontex și de la agenția de acolo le-am recomandat să folosească acest manual pe cât posibil dacă îl consideră adecvat în uh, programele de formare pe care le au. Dați-mi voie să trec acum la întrebarea domnului parlamentar Kirchhoff. Vreau doar să spun că am fost nevoiți să mergem până la Manchester, pentru că, sigur, inițial ne-am gândit că am putea face cercetarea la Heathrow, cel mai mare aeroport, dar până la urmă n-am avut acces la Heathrow. Deci n-am putut să facem acolo niciun fel de sondaj, însă, în mod evident, asta ne-am uh, propus și noi. Și, evident, în Regatul Unit uh, am încercat să verificăm aceste lucruri acolo. Vorbim de un aeroport cât se poate de mare și aș fi vrut pur și simplu să vă spun că, în ceea ce privește dintre comentariile dumneavoastră, cred că în raportul executiv se spune acolo că, deși majoritatea verificărilor sunt făcute în mod cât se poate de respectuos, orice fel de limbaj inadecvat, intervin la toate punctele de a frontierei și asta în uh, proporții diferite. Practic, intenția nu este una rea din partea granicerilor, ci pur și simplu este vorba de o piedică lingvistică și, în egală măsură, aș dori să mai spun că ceea ce am constatat sunt exemple cât se poate de bune referitoare la comportamentul grănicerilor care pur și simplu s-au întrecut pe sine. Colegul meu de la Fiumicină, de pildă, a constatat că unii dintre grănicerii de acolo au dat bani de la ei din buzunar și au cumpărat apă pentru cei care erau reținuți acolo în circunstanțe foarte păsătoare. Deci nu cred că există totuși chiar așa o înclinație către o atitudine negativă, dar e adevărat că ceea ce se întâmplă și ar trebui să se întâmple e nevoie de o comunicare bazată pe respect și tratamente pentru oamenii aflați în poziții de vulnerabilitate. Doamna Schiffel a întrebat de ce nu există o mai mare um, sensibilizare uh, în legătură cu drepturile pe care le au oamenii? De ce nu există mai mare disponibilitate în același timp? Sau există o disponibilitate spre a îmbunătăți situația? pentru a asigura conformitatea cu normele prevăzute, de pildă, în codul de frontieră Schengen. Dispozițiile sunt foarte explicite. Ce am reținut noi este faptul că, de pildă, în momentul în care îi întrebăm vă interesează să beneficiați de formare suplimentară și dacă da, în ce domeniu, la întrebarea 38, am primit reacții pozitive numeroase și anume grănicerii spuneau mă iertați, dar oricum eu nu mă pricep la drepturile copiilor, știți, nu mă pricep la protecția datelor, dar m-ar interesa foarte tare să beneficiez de instruire în acest domeniu. Acum, cât de dispuse sunt autoritățile să mai bage bani în acest tip de instrument suplimentar, n-aș putea să vă spun. Sper că sunt, pentru că e dintre chestiunile care trebuie să fie discutate cu colegii noștri de la CEPOL, care uh, au acest institut împreună cu Biroul European de Azil și uh, cred că totul se reduce până la urmă la instruirea adecvată, adecvată și uh, cred că acest lucru ține și de um, atitudinea din partea gâncenilor, adevărat, dar și din partea celor care sunt în situația vulnerabilă și ține și de um, acest aspect atât de delicat de a avea de-a face cu oameni aflați la necaz. Acum, întrebarea domnului Aguilar. Aveți dreptate, nu există prea multe drepturi, oamenii nu sunt foarte informați, mai ales dacă sunt într-o poziție vulnerabilă. Această concluzie reiese din toate rapoartele care s-au făcut de la începutul uh, începuturilor. S-a făcut un mare studiu referitor la Uniunea Europeană și e vorba de tratamente discriminatorii și s-au constatat toate aceste aspecte și v-aș răspunde cu două întrebări de natură cât se poate de practică și, uh, în primul rând, e vorba de Agenția Europeană pentru Drepturile Omului, FRA, care tot scoate manuale um, care vizează pe uh, cei din domeniu și uh, sigur că produsele care se vând cel mai bine, acestea sunt, deși nu, deși sunt gratuite, există o întreagă piață, oamenii vor să fie instruiți, indiferent că e vorba de juriști, de uh, specialiști în acest domeniu uh, sau de avocați, orice fel de autorități în acest domeniu. Deci nu e vorba doar de profilarea etnică, ci pur și simplu există o serie de aspecte care țin de uh, protecția uh, datelor și noi am uh, venit cu aceste manuale pentru că ele răspund unei nevoi. Și un alt lucru foarte important pe care l-am consemnat este că există o serie de, să spunem, practici foarte încurajatoare. Cele mai bune practici le putem numi. Și în același timp am consemnat că există o, o necunoaștere de plină a statelor membre cu privire la aceste manuale. Dumneavoastră vă spuneați, vorbeați de lipsa de uniformitate din aeroporturi. Uh, sigur că nu e foarte greu să verifici agenția privind drepturile omului s-a și înființat în acest scop și anume să transmită aceste practici atât de promițătoare în rândul statelor membre, de pildă în domeniul um, crimelor pe considerente rasiale. Trebuie să, să se înființeze un grup de lucru pentru statele membre, acolo unde, să zicem, există o repartizare adecvată a acestor practici care funcționează deja în anumite domenii. dați-mi voie să răspund doamnei Rivo Darlon. E vorba de valorile Schengen, e vorba de procese în care din ce în ce mai mult Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale este rugată să aibă o contribuție, ceea ce mi se pare o evoluție bună. Deci în Comisia de Valoare Schengen și acolo ni s-a cerut să facem o evaluare atunci în ceea ce privește structura acestei valori Schengen, cum să se facă aceste măsurători și, în egală măsură, au fost și întrebări referitoare la evaluările făcute pentru mai multe state membre care fac obiectul unor evaluări foarte punctuale. Mă tem, domnule președinte, eh, mă tem că la ultima dumneavoastră întrebare referitoare la regulamentul Dublin, mare lucru n-am ce să zic, pentru că studiul nostru nu s-a concentrat fix pe această problemă, de aceea n-aș eh, spune lucruri care nu se sprijină suficient pe date, pe dovezi și care să reiasă cumva din acest studiu. Ok. Uh... În regulă, cred că cu aceasta încheiem dezbaterea. Aș vrea să repet ceea ce am spus la început, și anume să vă felicit pe dumneavoastră și uh, toată echipa pentru această muncă deosebit de complexă care nu a mai fost făcută înainte, nu s-au mai uh, analizat porturile și aeroporturile. Este o zonă nebuloasă uh, și dificil de uh, acoperit. De asemenea, demnitatea este o nebuloasă și este foarte dificil de a se face un asemenea raport, care este însă foarte important pentru această comisie și ați văzut din întrebările colegilor că este foarte important pentru noi să ne ocupăm de aceste lucruri și uh, există domenii foarte importante. Sunt uh, încântat că am uh, inclus acest punct pe agenda și sunt bucuros că ați făcut aceste rapoarte. Nu sunt convins uh, că ce uh, există în regulile Schengen chiar uh, acoperă protecția necesară a cetățenilor noștri. Cred că nu sunt suficient protejați, dar asta nu înseamnă că trebuie să avem un nivel scăzut de securitate, dar uh, protecția celor vulnerabili cred că nu beneficiază de suficiente reguli în Uniunea Europeană și am văzut acest lucru în rapoarte. Cred că trebuie să fim conștienți în această comisie de lucrurile care se întâmplă și nu se vorbește aici nimic despre securitate. Sigur, securitatea este și ea un aspect important, dar uh, Uh, pe de altă parte, trebuie să existe anumite reglementări care să fie consecvente la aeroporturi. V-aș putea da foarte multe exemple, dar nu voi continua pe această linie. Am vrut doar să exprim interesul nostru uh, în privința acestor probleme, interesul Comisiei. Bun, să trecem mai departe la următorul punct. Observ că avem și un vot la 12 și un sfert, dar ne mișcăm foarte repede astfel încât probabil Uh, acest vot ar putea avea loc uh, înainte de 12 și un sfert, dacă ținem seama de ritmul în care ne mișcăm. Bun, dacă uh, coordonatorii ne vor indica pe cineva care vrea să plece mai devreme, vom, uh, care uh, nu a venit încă, vom uh, vota la 12 și un sfert. Bine, fie 12 și un sfert. Am văzut tot felul de oameni dându-și ochii peste cap și limbaj corporal și așa mai departe. Bine, votăm la 12 și un sfert. Deci, repet, rămânem la programul stabilit. Votul are loc la 12 și un sfert. Bun, următorul punct prezentarea Comisiei, uh, raportul anual privind uh, zona Schengen. Comisia a adoptat acest raport anual pe 27 noiembrie. Raportul precedent a fost discutat uh, la întâlnirea LIBE din iulie. Voi da cuvântul Comisiei să prezinte raportul. Domnule Nilsen, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a face o scurtă prezentare a raportului care a fost adoptat de comisie, după cum ați spus săptămâna trecută. Acesta este practic controlul nostru de sănătate privind uh, funcționarea zonei Schengen. Încercăm să facem o evaluare bazată pe date concrete, să oferim o imagine a funcționării Schengen și uh, să furnizăm o bază de dezbatere în această chestiune, anume funcționarea Schengen. Ca de obicei, raportul acoperă toate domeniile acquis Schengen, dar în special pe cele legate de administrarea controlelor la frontieră și abolirea controlelor la frontieră în ce din urmă. Și uh, ultimul raport uh, a acoperit perioada dintre 1 mai până pe 31 octombrie. Câteva puncte pe care aș vrea să le subliniez ca să nu fiu prea lung. Când ne uităm la situația granițelor noastre externe, nu este o surpriză că principala problemă este uh, fluxul foarte mare, fluxul record de uh, Ehm, emigranți în Italia, dar și în Grecia. Dacă ne uităm la granița estică, situația este relativ calmă. Criza din Ucraina, mă bucur să o spun, nu a dat naștere niciunei presiuni asupra statelor membre din răsărit, dar sigur aceasta este o situație care se poate schimba foarte repede. Ultimul aspect pe care l-am subliniat legat de granițele externe este dezbaterea pe care am avut-o în ultimele luni privind controlele la frontiere și cum pot ele contribui la provocarea așa numitilor luptători străini, în general eh, cetățenii Uniunii Europene care pleacă în Siria pentru a participa la războiul de acolo și revin radicalizați Sigur, soluția nu este controlul la frontieră, este nevoie de foarte multe măsuri, dar este un element uh, care trebuie să acordăm atenție deosebită și am discutat cu statele membre despre cum să interpretăm codul și cum să aplicăm acest cod pentru a avea controle mai eficiente și cred că am făcut progrese importante în direcția unui consens în această direcție și asta arată că uh, regulile Schengen sunt suficient de uh, flexibile pentru a putea răspunde unei asemenea provocări. Revenind acum la granițele interne, la situația din interiorul zonei Schengen, ă, îmi pare rău că există lipsa unui progres în ceea ce privește crearea unui uh, progres în mișcările secundare, deci persoane care nu au voie să stea, dar se mișcă între statele membre. Este un lucru pe care l-am lansat împreună cu Frontex acum câțiva ani. Încercăm să găsim uh, o evaluare mai bună, bazată pe date concrete în privința ceea ce se întâmplă în Schengen, despre despre câți oameni vorbim, dar mai multe state membre nu ne-au pus încă la dispoziție datele necesare, nu au pus uh, Frontex la dispoziție datele necesare pentru a avea o imagine de ansamblu. Ca de obicei, am avut trei cazuri de state membre care au reintrodus controlele uh, temporare la uh, granițele interne timp de o săptămână. În trecut uh, am văzut uh, că Comisia nu trebuie să pună în discuție aceste măsuri, uh, nu trebuie să pună în discuție măsurile, însă ce am subliniat în raport este faptul că nu suntem complet satisfăcuți de raportul făcut de uh, statele membre după după reintroducere. Deci nu am uh, văzut nimic despre eficiența și efectele uh, asupra liberei, mișcare, liberei mișcări în general, statele membre trebuie să pomenească aceste lucruri uh, când fac un raport către noi privind reintroducerea temporară a controlelor vamale. Bun, când ajungem la evaluarea Schengen, chiar în momentul acesta Vechiul mecanism a luat sfârșit și uh, noul mecanism uh, a început să fie aplicat. Am progresat bine, aș spune, în pregătirea aplicării 100% a mecanismului nou în 2015 cu adoptarea tuturor documentelor uh, pregătitoare și în 2015 în conformitate cu agenda vom evalua Belgia, Olanda, Austria, Germania și Liechtenstein Ehm, toate privințele legate de acheul Schengen și de asemenea vom face și niște vizite neanunțate eh, legate de frontierele externe și interne, selectând din toate statele membre câteva. De asemenea, trebuie să notăm cu regret în acest raport că Consiliul nu a luat încă o decizie în ceea ce privește uh, eliminarea controlelor interne cu România și Bulgaria, dar sperăm că acest lucru se va întâmpla curând. În ceea ce privește concluziile, am încercat în acest raport să subliniem trei aspecte uh, în privința cărora vrem să lansăm o dezbatere și dorim să uh, auzim contribuțiile Consiliului și Parlamentului. În primul rând, uh, disponibilitatea la granițele estice, dacă situația ar trebui să se schimbe, suntem capabili să ne ocupăm de aceste lucruri, luăm măsurile necesare pentru a avea capacitatea de a face față acestor schimbări. Al doilea punct legat de chestiunea fluxurilor de imigranți, Eh, dar punând în același și întrebarea dacă există aspecte din regulamentele Schengen care pot fi îmbunătățite sau care ar trebui schimbate, incluzând această presiune a imigranților sau, uh, nu aș vrea să răspund, uh, dar uh, varianta care se pune problema este dacă această problemă nu se leagă de anumite zone în care trebuie să depunem lucruri mai mult, cum ar fi dreptul de azil și așa mai departe, cooperarea cu state terțe și al treilea aspect, care este mai degrabă practic și dorim să aflăm reacțiile membrilor privind sistemul de informații VISA în practică. Ce experiență au avut cu acest sistem până în acest moment? Mă voi opri aici, domnule președinte, dar sigur uh, sunt dispus să răspund oricărei întrebări puse de membri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Nielsen. A fost o schimbare, scu- uh, o prezentare scurtă, dar foarte densă și a spus niște întrebări importante. Uh, sunt întrebări importante, de pildă, legate de sistemul visa și de granița estică și așa mai departe. Nu sunt atât de mulți membri prezenți în sală, dar întrebările sunt importante și domeniul este foarte important. Așa că permiteți-mi să îl rog pe domnul Coelho, care este unul dintre experții noștri. Comisia Comissão Europeia assinalou-se no relatório muito exaustivo. Mulțumesc Comisiei pentru acest raport exhaustiv și detaliat. Un raport foarte bine redactat. Permiteți-mi să încep prin a sublinia două puncte. În primul rând, cifrele pe care Comisia le-a inclus privind uh, fluxurile crescânde de imigranți includ și cifrele legate de pierderile de vieți în Mediterană, din păcate. Ceea ce înseamnă că avem un flux crescând de imigranți și mai ales în zona mediteraneană, a Greciei și în Italia și uh, o creștere a celor care solicită azil de asemenea. Uh, aș vrea să subliniez necesitatea unui program și a unor acțiuni și faptul că uh, Comisia a spus că uh, discută un cadru legal, pentru că ei sunt în poziția de a răspunde aceste amenințări. Deci nu avem nevoie de nicio schimbare a legislației, nu avem nevoie de legi noi. Este un lucru foarte important, pentru că ținând cont de contextul actual, vedem partidele populiste uh, care spun că regulile trebuie schimbate imediat, când de fapt ceea ce trebuie să facem este să aplicăm regulile pe care le avem deja. Regulile Schengen sunt adecvate, trebuie doar aplicate corect de toate statele membre. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru că ne-a prezentat această analiză detaliată care include cazurile reintroducere temporare a controlelor uh, frontaliere interne uh, și creșterea controlelor externe, ceea ce arată că Uniunea Europeană a avut dreptate când a spus că ar trebui incluse noi criterii în zona Schengen pentru aplicarea noului mecanism. Acum, Poate că nu ați fost încântați de presiunea exercitată de Parlament, dar a ieșit la iveală că am avut dreptate. Și aș dori să felicit uh, Comisia și pentru inițiativa care accelerează um, aplicarea sancțiunilor împotriva statelor membre. Și aș vrea să felicit Comisia și pentru faptul că a pregătit bine noile măsuri Schengen care vor fi aplicate începând cu 2015. Parlamentul European așteaptă cu mare interes raportul privind vizitele neanunțate. Vreau să vă reamintesc că este unul dintre aspectele care a creat un anumit conflict între Parlament și Consiliu. Uh, este vorba despre acele vizite care vor permite o îmbunătățire a măsurilor de evaluare în zona Schengen. În ceea ce privește Bulgaria și România, este un lucru de care se ocupă Comisia și, în fine, este și competența Consiliului. Uh, Parlamentul a avut dreptate când a spus că uh, avem un instrument foarte important și util. Aspectele de securitate care au fost identificate nu au fost uh, legate de aspecte europene, ci mai degrabă de lucruri ce țin de nivel național și Comisia recomandă ca statelor membre să uh, li se amintească că trebuie să uh, acorde mai multă atenție uh, verificărilor privind securitatea. Toate aspectele legate de securitate trebuie aplicate în mod regulat nu de către subcontractori, de către subcontractori privați. Aceste lucruri ar trebui să uh, rămână în area de competențe a autorităților naționale. În ceea ce privește uh, vizele, permiteți-mi să vă reamintesc ce am auzit uh, din uh, studiul un pic mai devreme. avem uh, un nivel foarte ridicat de eroare în ceea ce privește controlele. Este un lucru de care trebuie să ne ocupăm, uh, când, mai ales când vine vorba despre datele biometrice. Am mai auzit și înainte și lucrul a fost confirmat de prezentarea din această dimineață că se fac greșeli în statistici, ceea ce înseamnă că folosirea politicilor uh, bazate pe aceste date uh, pune în pericol uh, evoluția normală când vine vorba despre identificarea persoanelor. Deci trebuie îmbunătățite datele statelor membre. Acestea sunt comentariile mele. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Revodalon, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport uh, scoate în evidență multe uh, cazuri de incompatibilitate între statele membre uh, Schengen și acquis comunitar și mă refer în special la drepturile fundamentale. Uh, comisia urmărește aplicația directivei în statele membre, mai ales în ceea ce privește uh, condițiile de reținere administrativă. Ea spune de asemenea că va lansa uh, proceduri împotriva anumitor state membre în lunile următoare. Puteți să ne spuneți mai exact despre ce state membre este vorba și pe ce motiv s-ar lansa aceste proceduri? este important. Sunt anumite sume care sunt folosite de multe state membre, în timp ce reținerea trebuie să fie o soluție de ultim recurs. Imigranții și cei care cer azil, din, printre ei fiind și copii, sunt închiși în condiții deplorabile, cu drept de monitorizare foarte restrânsă a societății civile și eficiența reținerii este pusă în discuție și uh, ea este aplicată de multe ori încălcând drepturile imigranților. Comisia evocă de asemenea alte soluții de decât reținerea pentru a îmbunătăți situația și a proteja drepturile fundamentale ale migranților. Puteți să ne dați exemple de bune practici în acest sens care au fost aplicate cu succes în statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Angriane. Mulțumesc, domnule președinte. Două aspecte. În primul rând, um, Comisia arată că își menține sprijinul pentru accesul Bulgariei și României în zona Schengen. Și întrebarea mea este care sunt ultimele evoluții în această privință? Comisia ne-ar putea spune ultimele acțiuni pe care le-a trebuit. Apoi, paragraful 4.3 din același raport este vorba de pă, politicile de viză. Există în continuare 5 state membre, anume Bulgaria, Croația, Cipru, Polonia și România, care au trimis notificări privind anumite situații legate de un număr de așa numite state terțe, printre ele Australia și Statele Unite. Întrebarea este dacă Comisia ia în calcul măsuri și dacă ne putem aștepta la noi evoluții în viitorul apropiat. Mulțumesc! Mulțumesc! Birgit Zippel. Mulțumesc mult, domnule președinte. Trebuie să spun că ședința de astăzi este, din punctul meu de vedere, deosebit de interesantă discutăm despre cum să creăm mai multă securitate, apoi auzim în această dimineață în privința controalelor uh, frontaliere că există prevederi foarte clare cum trebuie să uh, fie aplicate, dar că pe de altă parte nu sunt aplicate peste tot, ci că statele membre nu se asigură că aceste reguli să fie respectate uh, de către funcționarii de la fața locului și că nici nu pot fi respectate în dintre ele. În ceea ce privește spațiul Schengen, lucrurile par să stea la fel. Există prevederi, există posibilități de a face multe lucruri, dar um, un feedback foarte scăzut în privința lucrurilor care se întâmplă cu adevărat, ce consecințe au activitățile statelor membre, ceea ce face dificilă sarcina de a evalua uh, dacă se poate sau dacă trebuie făcut ceva sau uh, dacă uh, singurul lucru necesar este aplicarea măsurilor care există deja pentru uh, o muncă mai eficientă la granițele externe. Deci sunt de acord cu foarte multe puncte spuse de predecesorii mei. În ceea ce privește România și Bulgaria și accesul lor în zona Schengen, este o poveste aproape nesfârșită. Cred că Comisia și Parlamentul sunt cam de aceeași părere. Așa am înțeles din ce a spus domnul Nielsen, dumnealui. Sper ca în curând uh, să se miște ceva în privința statelor membre. Eu nu sunt tocmai de această părere, dar poate că aveți motive concrete uh, de, pentru care vi se pare că ar trebui să se miște ceva sau vi se pare că chiar se mișcă ceva. Bun, e clar, trebuie să ne întoarcem la dumneavoastră, domnule Nilsson. The comments, uh... Mulțumesc, mulțumesc pentru comentarii. Încep ultima întrebare. Din nefericire, n-am încercat să fiu optimist în legătură cu Bulgaria și România, ci neutru. Am sperat să pot fi optimist, bazându-mă pe informația de care dispun eu. Se pare că nu este un subiect care să fie pe eh, agenda Consiliului Jai de săptămâna viitoare. Deci nu se va întâmpla pe durata acestei președinții. putem doar să sperăm că mm, în viitorul semestru și cu viitoarea președinție se vor face noi eforturi în rândurile statelor membre pentru a se ajunge la un acord. În legătură cu celelalte întrebări, eh, trebuie să fac verificări și să revin cu informații, mai ales în ce privește cu directiva returnărilor va trebui să verific dacă am ajuns în etapa în care s-a hotărât împotriva cărui anume stat membru se vor lansa ă, proceduri de încălcare. În ce privește alternativele la detenție, cred că am făcut anumite studii în trecut și cred că inclusiv în cooperare cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale, care a identificat mai, bune, mai multe bune practici și uh, a subliniat uh, cazuri de spețe și exemple de state în care s-au petrecut acele specie, Dar vom reveni cu informații, dar cred că în legătură cu reciprocitatea vizelor, dialogul continuă în legătură cu uh, țările terțe în chestiune, cu cele cinci state membre din care avem aceste notificări și poate încă ceva. E adevărat că uneori nu dispunem de informații reale în legătură cu informațiile de la fața locului. Este o provocare, într-adevăr. Dar, sigur, dacă vedem care sunt dimensiunile zonei Schengen și uh, frontierele externe, vedem că e problematic. Nu se știe exact, în realitate, cum uh, aplică un stat membru regulile zi de zi. Dar, tocmai de aceea sperăm ca nou mecanism de valoare Schengen ne va spera să avem o imagine mai corectă, cu informații mai concrete, de asemenea în cooperare cu agențiile noastre, uh, pe care nu pot decât uh, să le laud atunci când e vorba de Frontex și celelalte agenții. Mulțumesc. Okay, thank you very much and um, we can Mulțumesc, uh, spune președintele. Am ajuns la încheierea acestei dezbateri, dragi colegi. Următorul uh, punct e prevăzut doar la 12 și 15, votarea electronică. Aș A spune să votăm acum, însă asta ar însemna să excludem uh, pe mulți membri ai acestei comisii care și-au planificat să vină doar la 12 și un sfert. Nu știu ce putem face. Facem o pauză, dar asta înseamnă că e doar o pauză scurtă și vă rog să veniți la 12 și 14 minute. Să nu întârziați nici măcar un minut. Da, eu aș vrea să votăm acum, însă din nefericire trebuie să se desfășoare la 12 și 15, că atunci vor veni colegii. Vă rog să fiți aici la 12 și 14 minute. Mulțumesc! I'll oh, look and have a look at the uh... Uh, Bine, dragi colegi, haideți să începem procedura de votare. Vă rog să luați loc. Și vom vota proiectul de rezoluție. Dar vă întreb, înainte de toate, dacă aveți uh, cartelele la dumneavoastră, vă rog, în cazul în care le aveți, vă rog să le introduceți în aparatul de vot, vă rog să luați loc mai întâi Haideți să nu mai întârziem. Dragi colegi, e vorba doar de un vot. Cel de la vot se amână. Am spus asta la început, uh, dar repet acum. E vorba de renoirea strategiei de securitate internă a Uniunii Europene un uh, proiect de rezoluție privitor la uh, strategia de securitate internă. Pe 6 octombrie, coordonatorii au decis să pună o întrebare orală Comisiei și Consiliului Suntem tema asta și dezbaterea face parte din plena din decembrie. Dacă se adoptă astăzi moțiunea de rezoluție sau proiectul va, fi, va trece spre plenar pentru o rezoluție libe cu dezbatere pentru a contribui la pregătirea noii strategii de securitate internă. Mulțumesc uh, tuturor celor care au colaborat uh, la acest text și la găsirea unui acord și acum vă invit să votăm. Uh, pun la vot textul întregimea sa. Da, un, un punct de procedură, vă rog. Mulțumesc. Și doresc să depun un amendament, dacă sunteți de acord. Pune președintele, vă rog uh, să expuneți acest amendament oral. Vă rog, vă ascultăm. Da, voi începe cu considerentul B. Amendamentul este următorul. Creșterea fluxurilor migratorii și radicalizarea și extremismul în creștere rapidă și legătura dintre uh, statul islamic, fluxurile de migrație și pacea și securitatea globală. Și apoi la considerentul ce E o modificare pentru ca Uniunea Europeană să aibă o strategie globală de securitate. Această strategie trebuie să respecte și competențele naționale în anumite domenii eh, eh, politice, să întărească cooperarea între statele membre în alte domenii și să evalueze măsurile luate de Uniunea Europeană, mai ales în domeniile controlelor la frontieră, codul de vize Schengen și eh, luptătorii străini. Și la Articolul 4, o adăugire, luptătorii străini și terorismul intern, trafic, traficul de ființe umane și exploatarea copiilor. La 4A, o modificare și anume, recunoaște strategiile anterioare, că strategiile anterioare ale Uniunii Europene nu au rezolvat problema um, securității și păcii globale, uh, și asta are legătură cu probleme de securitate în regiunile învecinate Uniunii Europene, precum și la nivel global. Apoi, aceste strategii, de fapt, au contribuit la crearea unui cerc vicios în care persoane din Uniunea Europeană care se deplasează în alte regiuni ca să participe la activități teroriste au cauzat creșterea fluxurilor migratorii înapoi spre Uniunea Europeană, care la rândul său este un fenomen care a dat uh, naștere excluziunii sociale și uh, radicalizării. Parlamentul arată că fără o cooperare sporită între actor global și țări terțe, viitoarele strategii ale Uniunii Europene riscă să continue să alimenteze acest cerc vicios și să îl uh, exacerbeze. Și în articolul 5, o modificare Parlamentul European Parlamentul European crește creșterea uh, extremismului religios în UE și vecinătatea imediată și recrutarea luptătorilor străini ca amenințarea adresa securității uh, cea mai gravă și care crește cel mai uh, amenințător atât înăuntru cât și în afară și cere Comisiei să facă toate să întreprindă toate acțiunile posibile pentru a utiliza la maxim legislația actuală pentru a preveni creșterea extremismului și, de asemenea, împreună cu statele membre, coordonatorul uh, antitero a UE și uh, grupul de lucru antitero al ONU să uh, întreprindă măsuri în acest sens. Alineatul 9, adăugire, Parlamentul European sublinează faptul că trebuie consolidată um, încrederea reciprocă prin cooperarea între Parlament și Comisie și statele membre și respectarea diversității sistemelor juridice din cadrul Uniunii Europene, apoi alineatul 11, pupi... adăugire, Parlamentul European arată că această cooperare cu țările terțe trebuie bine țintită în funcție de mijloacele și fondul cooperării, astfel încât țările care se confruntă cu acele amenințări interne la adresa securității și UE trebuie invitate la discuții pentru a găsi soluții comune la probleme comune, pe când țările care se confruntă cu probleme din cauza politicilor UE trebuie să ajungă la un acord comun bazat pe problemele lor comune în Uh, domeniul acordurilor de readmisie, construirea capacității și uh, partajarea de informații. Parlamentul European subliniază um, coordonarea, coerența și cooperarea uh, funcționează cel mai bine atunci când sunt întreprinse în acord cu principiile responsabilității și subsidiarității. Apoi, Uh, alineatul 13 trebuie, uh, alineatul 30 trebuie uh, eliminat. Mulțumesc. Um, under rule 169. Președintele, da, bun. Acum întreb dacă, se, dacă are cineva ceva de obiectat uh, la adresa acestui amendament oral sau discurs, mai degrabă. Vă rog să, prin ridicarea de mână, prin ridicarea de mână. Bun, deci sunt mai mult, decât pat, mai mult de patru persoane care obiectează, așadar, uh, conform articolul 169, acest amendament oral nu poate fi acceptat. Deci trecem la vot. Am deschis votul. Sigur, e vot electronic. The vote is closed. Votul s-a închis. Avem 38 de persoane, 38 de voturi pentru, 4 voturi împotriva. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, dragi colegi. Cam atât. Vă mulțumesc și ne reîntâlnim după amiază.